Okay, colleagues, can I... Stimați colegi, putem să începem reuniunea noastră. Vă rog, înainte să trecem la audierea legată de pachetul privind aeroporturile, la 3 și jumătate, mai avem, avem raportul domnului Paniu și anume nivelul sonor al autovehiculelor. Îl caut pe domnul raportor, da, e în sală, așa că, domnule Paniu, aveți cuvântul. Uh, uh, domnule președinte, dragi colegi, pe 9 decembrie anul trecut, Comisia a transmis Parlamentului o propunere de regulament în ce privește nivelul sonor al autovehiculelor. E vorba de furgonete, automobilele personale, automobilele utilitare, um, tirurile și E vorba despre emisiile de zgomot a vehiculelor cu motor pe patru roți și există 12 directive care a, au dispoziții cu privire la acest nivel sonor. Comisia își dorește să Comisia își dorește să modernizeze cadrul juridic și uh, cele 12 directive principale, secundare și conexe să fie abrogate și să fie înlocuite cu un singur regulament care să conțină prevederile esențiale. De asemenea, noi metode de testare au fost stabilite în anul 2007 și s-a ajuns uh, la rezultate sub 2 decibeli. Această nouă metodă a, testat, a fost testată timp de 3 ani și Comisia Europeană i-a demonstrat eficacitatea. Iar în ce privește valorile limită, Comisia propune o scădere progresivă a nivelului sonor în funcție de tipul de uh, automobil. De exemplu, pentru vehiculele grele, uh, o reducere în termen de 5 ani de la intrarea în vigoare a legislației, uh, Uh, uh, și până în anul 2017 să se ajungă la un nivel sonor sub 2 decibeli. Iar uh, pentru nivelurile sonore pe camion nu ar mai trebui să fie depășite 78 de decibeli. De asemenea, pentru vehiculele ușoare și de mărime medie se prevăd alte termene și alte calendare, astfel încât pentru fiecare vehicul să nu se mai depășească până în 2017 68 de decibeli. Iar în ce privește nivelul uh, pragului minim de zgomot pentru vehicule electrice și vehicule electrice hibride, se va ține cont de uh, armonizarea tehnologiei aplicate și de felul în care uh, uh, funcționează aceste vehicule și în funcție de nivelul de zgomot, dacă el există, montarea propriu-zisă va rămâne facultativă pentru producătorii de automobile. Parlamentul avea datoria să apere obiective realiste și care pot fi puse în aplicare. Iar propunerile de amendamente priveau adăugarea unei trimiteri la vehiculele cu două sau trei roți în regulament căci nu există nicio legislație în ce privește nivelul sonor al acestui tip de autovehicule cu două sau trei roți. Și de aceea eu propun să se introducă în text o asemenea trimitere și să se specifice că avem nevoie de un text la nivel european în ce privește nivelul sonor al autovehiculelor uh, pe două sau trei roți. Apoi, noi propunem prelungirea perioadei în timpul căreia uh, valorile limite trebuie să fie atinse. Pentru vehicule ușoare și de mărime medie, uh, o reducere de 4 decibel în termen de 7 ani de la intrarea în vigoare a regulamentului. Și apoi, pentru vehiculele grele, 2 decibel până în 2014 și uh, 2 decibel unde cerem, mă scuzați, pentru până în 2019. Deci, cum spuneam, o prelungire a termenelor față de cele prevăzute de către eh, textul inițial al Comisiei. Iar în ce privește vehiculele electrice și vehiculele hibride, acestea au de două ori mai multe șanse să fie implicate în accidente în mediul urban sau uh, rural, tocmai din cauza faptului că sunt atât de silențioase și uh, persoanele care suferă de un anumit handicap uh, vizual sau auditiv riscă să nu își dea seama că se apropie un asemenea vehicul și de aceea din punctul meu de vedere, această montare nu ar trebui să fie facultativă, ci obligatorie, respectiv montarea unor sisteme sonore de semnalizare a apropierii unui asemenea tip de vehicul. Există și alte elemente Uh, care au un impact în ce privește nivelul sonor, ca de exemplu tipul uh, uh covorului asfaltic sau felul în care sunt uh, construite cauciucurile. Am mai propus și testarea nivelului sonor al autovehicului la concesionar, metode total transparente de comercializare și uh, aplicarea de sancțiuni în cazul în care se depășește un nivel sonor de 90 de decibeli. Amendamentele depuse ar trebui să fie examinate pe 18 iunie în Comisia Transporturi și votul ar trebui să aibă loc pe 19 iunie. Iată, stimați colegi, ce doream să vă spun despre uh, raportul meu. Mulțumim! Acum vreau să dau cuvântul raportorilor din umbră și rog pe colegi să fie succinți pentru că mi-aș dori să începem audierea la timp, respectiv 15.30. Dau acum cuvântul în numele PP-ului domnului Kozak. Először is gratulálok a jelentéstevőnek. Nagyon szép munkát. Mulțumesc pentru cuvânt. Vreau să îl felicit în primul rând pe domnul raportor pentru munca excelentă. Încă de la prima versiune, sprijin amendamentele acestuia. Până acum nu am avut posibilitatea să discutăm, însă sunt sigur că vom putea coopera. Este un subiect foarte important. E important pentru că dorește să vină cu o simplificare și cu o consolidare a protecției împotriva poluării sonore. Am avut ocazia să discut cu diferite părți interesate, reprezentanța industriei și astfel am ajuns la niște concluzii după aceste întâlniri. Aș dori să împărtășesc cu dumneavoastră aceste concluzii. În primul rând, este important să se introducă un sistem de rețele. Acest sistem trebuie să fie simplu și rapid. Apoi, trebuie să examinăm anumite chestiuni care nu au fost clarificate până acum, cum ar fi calitatea cauciucurilor. Cauciucurile au diferite niveluri de zgomot, depinzând materialul din care sunt făcute. E de asemenea important să analizăm și acele mașini care au fost uh, produse în trecut. Ne-am dorit ca măsurătă, măsurătorile să fie îmbunătățite. Când analizăm limitele, atunci trebuie să ne asigurăm că aceste limite sunt unele acceptabile pentru toate părțile implicate. Există două chestiuni controversate, una are de-a face cu vehiculele hibrid Propunerea Comisiei are ca scop introducerea unui nivel fix de sune, de zgomot. Această propunere e una interesantă. E într-adevăr posibil, însă e nevoie de inovații tehnice astfel încât mașinile obișnuite să fie mai puțin zgomotoase decât mașinile hibride. Deci cred că trebuie să dăm dovadă de flexibilitate în acest sens. Un alt subiect care e important, dar nu apare în raport, e limita, limitarea vitezei. Cu cât conduci cu viteză mai mare, cu atât și nivelul zgomotului crește. Aș dori să îi mulțumesc raportorului pentru faptul că a dat dovadă de interes în ceea ce privește persoanele cu dificultăți de vedere. Este foarte important ca aceste persoane să fie protejate, de aceea raportorul propune un nivel de zgomot pentru anumite tipuri de vehicule. Ar veni nu doar în ajutorul oamenilor care au handicapuri de vedere, ci și pentru o întreagă altă serie, pentru oameni care au probleme cu auzul, pentru că și aceste persoane trebuie să poată să își dea seama când se apropie o mașină care i-ar putea pune în pericol. Sper că atunci când vom ajunge la amendamentele de compromis vom putea clarifica totul. Mulțumim, doamna Savisav, din partea liberalilor are cuvântul. Stimați colegi, nivelul de zgomot al autovehiculelor e un subiect important pe care trebuie să-l abordăm astfel încât să răspundem cerințelor oamenilor în ceea ce privește limitele de zgomot și poluarea mediului trebuie să ținem cont de faptul că transportul e foarte important aici. Cei care doresc să trăiască într-un mediu mai curat nu vor să facă niciun fel de concesii în ceea ce privește eficiența transportului. În ceea ce privește acest aviz, din păcate, raportorul nu prea a fost interesat de avizul meu al și cel al liberalilor. Nu s-a întâlnit nici cu raportorii noștri din umbră. Acest lucru ar fi fost important dacă ținem cont de faptul că limitarea nivelurilor de zgomot a dus la un interes crescut din partea producătorilor de mașini și a lobiștilor din acest sector. Ei au mai multe întrebări în ceea ce privește acest regulament. În ceea ce privește vehiculele grele, aici se discută clasificarea acestora. Comisia a propus acum două categorii, cele cu o capacitate a motorului de peste 150 de kV și cele care depășesc această cantitate, însă e suficient. Trebuie să ținem cont și de ce transportă aceste vehicule. Sunt de acord cu mulți operatori de transport care cred că această categorie trebuie extinsă. Ar trebui, de fapt, să existe trei categorii. Odată sub 180, apoi între 180 și 250 și cele de peste 250 de kW. Astfel ar putea fi asigurată o circulație eficientă a bunurilor. Însă acestea nu țin totdeauna de capacitatea motorului. Trebuie să ne gândim și la autocare în acest sens. Importantă e și perioada de punere în aplicare și limitele. Când vorbim de perioada de aplicare, trebuie să ținem cont de următoarele aspecte. Dacă producătorii sunt capabili să ofere produsele la timp, de exemplu, dacă îți dorești să cumperi o mașină astăzi, probabil că va, dor, va urma un an până chiar intri în posesia ei. Și se poate ajunge și la o perioadă de 10 ani. Am și o întrebare pentru domnul raportor. În proiectul de aviz nu a explicat propunerile făcute. De ce credeți că e nevoie de mai mult timp și să fie scăzute criteriile pentru mașinile private și și motoarele mai mici. De ce ați propus 1900 de centimetri cub ca limitare la volumul motorului? Cred că costurile de producție pe unitate sunt mai mici pentru mașinile personale, dacă, dacă facem o comparație cu autobuzele, de exemplu. Ați spus că v-ați consultat cu părțile implicate. Aceștia au spus că sunt nemulțumiți de faptul că nu au fost incluși de către comisie în discuții și propunerea nu a fost coordonată și cu ei. Asoci... Printre aceștia se află și Asociația Producătorilor de Mașini din Europa. De aceea toate acestea trebuie să meargă mer- mână în mână cu un, un uh, sistem de transport eficient. Nu ar trebui să vorbim doar despre dezvoltarea motoarelor, ci ar trebui să fim atenți și la design și cauciucuri. Mulțumesc! Vă mulțumim! Vreau să le spun tuturor membrilor francezi care lipsesc acum din sală o parte dintre ei, însă sunt sigur că raportorul îi va ține la curent, mai ales pe raportorii din umbră, în următoarele săptămâni. Însă trebuie să acceptăm faptul că colegii noștri francezi sunt acum ocupați cu alte lucruri, mai ales în ultimele două săptămâni. Știți uh, ce se întâmplă de fapt. Domnul Taylor are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să-i mulțumesc domnului Parniu pentru aviz. Conform Organizației Mondiale a Sănătății, zgomotul din mediu este pe locul 2 după poluarea aerului în ceea ce privește impactul asupra sănătății. 210 milioane de cetățeni europeni sunt expuși unor uh, niveluri ale zgomotului care sunt dăunătoare. Am fost foarte șocat să afle acest lucru. 56 de decese premature sunt atribuite zgomotului din trafic și 245 de mii de cazuri duc, duc la boli cardiovasculare. De aceea cred că e foarte important să luăm niște măsuri astfel încât să fie reduse nivelurile de zgomot ale autovehiculelor de pe străzile Europei. Din păcate, propunerea din partea Comisiei nu e una adecvată astfel încât să ducă la beneficiile pentru sănătate și economisirile care ar putea să fie posibile printr-o reducere a zgomotului emis de autovehicule. De aceea, verzii vor înmâna amendamente la acest aviz, care vor cere ștergerea amendamentelor 10 până la 13. Pentru că, așa cum au spus și alții, și noi suntem împotriva lor. Noi nu dorim să fie întârziată punerea în aplicare a regulamentului și să fie slăbit, uh, slăbită regula privind nivelul maxim de decibeli. Excepțiile vor putea să existe doar timp de trei ani de la data publicării. Pentru aceasta suntem noi. Iar apoi autovehiculelor vor trebui să fie testate corespunzător categoriei în care se încadrează. Apoi am menționat și spunem din nou că ne îngrijorează foarte mult poluarea mediului cauzată de autovehicole. Să nu uităm, zgomotul se află pe al doilea loc în ceea ce privește un factor care duce la decesul oamenilor. Suntem în fața unei provocări și trebuie să ne ridicăm la nivelul așteptărilor. Vă mulțumesc, domnule președinte. Mulțumim, doamna Foster are cuvântul. Vă mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc și raportorului. Cred că aveți dreptate, ar trebui să ne întâlnim și să discutăm o parte dintre aceste chestiuni. Trebuie să spun că analizând această propunere din partea Comisiei, eu nu știu exact de unde au scos aceste cifre dacă ne uităm la reduceri. Putem vorbi de 3 decibel și așa mai departe, însă mai trebuie să ținem cont și de alte lucruri, și anume, cum vom ajunge unde ne dorim în această propunere nu s-a ținut cont de un cadru temporal real. Nu s-a ținut cont de ce pot și ce nu pot să facă inginerii. Fiecare știe că dacă se încearcă o reducere a zgomotului motorului, atunci se ajunge la un consum mai mare de carburant. Deci se ajunge într-un punct în care se face un schimb. Da, noi într-adevăr trebuie să vedem dacă putem atenua zgomotul și putem atenua multe alte lucruri. Da, e foarte bine. Însă cred că e foarte important să avem o propunere realistă din partea Comisiei. Și eu nu cred că acest calendar care ne-a fost prezentat e realist. Vorbim despre producători de mașini, nu despre lobby. Avem și noi în uh, zonele din care provenim producători de mașini, am vorbit cu inginerii noștri să vedem ce poate fi făcut, ce nu. Și nu cred că, nimeni, nu cred că cineva din comisie a intrat într-un astfel de dialog. Mie mi se pare chiar jignitor că se pun cifre în această propunere, cifre care spun că evaluarea comisiei sugerează următoarele. În propunerea comisiei se ajunge la un beneficiu de 117 miliarde de euro în 2013. Și eu mă întreb, domnule președinte, de unde vin aceste cifre? Nu putem să avem o dezbatere normală în comisia noastră, să nu fim tratați ca niște copii? de către comisie, pentru că putem organiza niște dezbateri bune. Știm că există anumite consecințe, însă nu avem nevoie de aceste cifre total prostești. Cu toții vrem reduceri, vrem să vedem încotro ne îndreptăm. Eu nu vin aici reprezentându-mi zona din care provin, nici nu-mi doresc să dea faliment industria din zonele mele. Însă eu vreau să văd ce, pe ce cale o putem lua pentru viitor. Există mari producători în Europa și vorbim de un mare lanț de angajare, de cercetare și tehnologie. Sunt tot felul de factori care intră în joc, așa că sunt pregătită să discut cu raportorii raportorii din umbră și sper că noi, cei din Comisia de la Transport, putem să venim cu o propunere adecvată. Vă mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumim, doamnă Foster. Acum, uh, din partea Comisiei, Domnul este prezent și vă rog să vorbiți pe scurt, pentru că urmează audierea. Aveți cuvântul. Mm, mm. Vă mulțumesc, domnule președinte. Bună ziua tuturor! Comisia dorește mai întâi să adreseze mulțumiri Comisiei TRAN pentru că ne dă ocazia să reacționăm față de acest proiect de raport. Am să încerc să fiu foarte succint. O primă remarcă referitor la domeniul de aplicare al regulamentului. Așa cum a spus și domnul raportor, regulamentul nostru nu acoperă vehiculele cu două sau cu trei roți și dintr-un uh, motiv bine întemeiat. Există deja o legislație uh, în acest domeniu. E vorba despre regulamentul cadru pentru vehiculele cu două și trei roți, care este și el pe masa de lucru a Parlamentului. Acum, în ce privește valorile limită, încă nu există uh, o convergență de opinii din câte constatăm noi la Comisia Tran deocamdată. Noi am încercat să stabilim mai multe categorii, așa cum uh, figurează în proiectul de regulament, dar uh, există și noi categorii propuse de către raportor, ca de exemplu vehiculele uh, sportive, dar suntem pregătiți să analizăm propunerile făcute. În ce privește vehiculele electrice și cele hibride, aș vrea să uh, vă dau câteva elemente de context am preluat o normă internațională uh, care se aplică acestor vehicule, dar nu este decât un cadru uh, de reglementare. Și noi nu avem intenția uh, să stabilim un nivel minim de zgomot obligatoriu pentru aceste vehicule, pentru că e vorba despre niște tipuri de vehicule care încă sunt uh, în plină dezvoltare și nu știm exact cum vor evolua acestea. În sfârșit, o ultimă observație despre abordarea integrată, care a fost menționată în mai multe rânduri de către raportori și raportorii din umbră. Suntem pe deplin conștienți de faptul că avem nevoie de o abordare integrată în ce privește nivelul sonor și am adoptat deja un regulament în ce privește uh, zgomotul emis de pneuri, de cauciucuri, dar după adoptarea unui regulament există și această uh, perioadă tranzitorie care permite punerea în aplicare. Și deci respectivul regulament încă nu este pus în aplicare. Sperăm să vedem în cel mai scurt timp uh, un uh, impact pozitiv uh, în ce privește nivelul zgomotului de pe străzile noastre. Apoi, în ce privește impactul zgomotului, de trei ani se discută pe plan internațional. Uh, există inițiativa CARS 21, au avut loc și reuniuni bilaterale în cadrul cărora am invitat reprezentanții industriei. S-a efectuat și un studiu de impact uh, și au existat și studii foarte detaliate despre avantajele și inconvenientele acestei propuneri și noi considerăm că industria a fost suficient de mult implicată. Președintele, mulțumesc, uh, uh, mm, sunt recunoscător pentru faptul că ați fost atât de succint. Domnule raportor, foarte repede și dumneavoastră, domnul Parnio. Da, domnule președinte, vă mulțumesc că m-ați scuzat și ați reamintit faptul că uh, am fost foarte prinși în campania electorală din Franța, care în ce mă privește pe mine s-a terminat foarte bine dar, dragă Dominic, alternanța va fi asigurată. Vom avea ocazia să ne întâlnim uh, toți uh, um, raportorii din umbră în următoarele zile pentru ca până pe 15 mai să putem să avem o propunere comună, deși după ce am ascultat uh, luările de cuvânt, am putut să constat și singur că existau divergențe de opinii, mai ales în ce privește calendarul uh, pentru modificarea valorilor limită propus de către comisie. Dar vă propun să depunem eforturi uh, pentru a găsi amendamente de compromis. Mulțumim, domnule Parniu. Vreau să reamintesc că termenul limită de punere a amendamentelor este 15 mai. Votul va avea loc uh, în iunie la Comisia TRAN iar la Comisia Envi în iulie. Și, așa cum ați auzit, raportorul s-a angajat să organizeze întâlniri cu raportorii din umbră. Mulțumesc! Acum, următorul punct de pornire de zi este auderea despre pachetul aeroporturi. Uh, primul uh, intervenient, domnul Baldwin, vreau să știu dacă este deja prezent în sală.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 Okay, colleagues. We now go into the... Dragi colegi, acum vom trece la pachetul cu privire la aeroporturi, la audierea cu privire la aeroporturi. Țineți bine că azi dimineață la TNT v-am rugat să dați dovadă de disciplină, să puneți întrebări, nu să faceți discursuri în momentul în care ajungem la partea pentru întrebări. Aș dori să repet acest lucru și pentru această după amiază. După cum vedeți, am în față o provocare și mai mare decât în această dimineață. Există o problemă cu privire la audierile de pe viitor. Voi vorbi despre acest lucru cu coordonatorii în următoarele săptămâni, pe măsură ce organizăm aceste evenimente. Au existat plângeri cu privire la oamenii care au vorbit și credeți-mă că a fost foarte greu să gestionez totul. Să începem însă. În primul rând, pentru a ne da câteva aspecte generale, vom, vom, vom, îi vom da cuvântul domnului Baldwin de la DG Move. Apoi vom trece la vorbitorii despre sloturi, apoi despre handlingul la sol și apoi despre restricțiile pentru zgomote. Domnul Baldwin ne va da o privire de ansamblu. 5 minute, dacă ai putea să te încadrezi în 5 minute, ar fi foarte bine. Domnule președinte, voi vorbi cât de repede pot. Vă mulțumesc foarte mult că mi-ați oferit oportunitatea să vă prezint pachetul aeroporturi mai bune. Voi începe și cu o prezentare generală și voi rămâne până la sfârșit pentru a vă răspunde la întrebări. Sper să, vă, să adresez deja câteva dintre îngrijorările care au fost uh, menționate. Câteva minute cu privire la motivul pentru care am înaintat acest pachet. În primul rând, deoarece este vorba de motive fundamentale de politică. Știți cu toți argumentele. Aeroporturile sunt importante, sunt uh, un factor important în, creșterea, în creștere și în uh, oferirea locurilor locuri de muncă și servesc un segment foarte mare de piață acoperă o treime din piața internațională de transport aerian. Există mai multe provocări. În primul rând, capacitatea. În 2010, unul singur dintre cele mai mari uh, aeroporturi din Europa se afla în uh, topul aeroporturilor care cresc foarte repede. Iar acest lucru înseamnă că alte aeroporturi din restul lumii încep să ne prindă din urmă. Până în 2030, cele mai mari aeroporturi vor fi aproape de limita de capacitate. Acest lucru riscă să limiteze uh, eficiența cerului european unic. În al doilea rând, este vorba de o provocare din domeniul calității și al competitivității. Trebuie să adresăm problemele de calitate a serviciului, despre care auziți aici în Parlament de mai multe ori din partea pasagerilor. Într-adevăr s-au înregistrat progrese, însă noi dorim să propunem un cadru actualizat. Acestea sunt motivele de politică, însă mai există și un punct adițional. Noi am înaintat această, acest pachet, în primul rând, datorită sugestiei domnului președinte. Într-un raport anterior s-au subliniat toate problemele cu care se vor confrunta aeroporturile europene pe viitor, raportul Jensen – Raportul Jensen a cerut comisiei să facă un nou raport cu privire, o, o nouă evaluare cu privire la situația aeroporturilor. Nu am venit așa din senin cu această propunere. În ceea ce privește sloturile, când comisia a propus uh, suspendarea regulii uh, drepturilor, uh, regulii, regulii folosește sau pierde, uh, Raportul considera că elementele inovative, precum elementele bazate pe piață, ar trebui să fie testate și ar trebui să vedem cum putem să ne folosim de capacitatea aeroporturilor într-o metodă mai eficientă. Așadar, încercăm să răspundem cerilor Parlamentului și sperăm că răspunsurile noastre vor fi pe măsura așteptărilor dumneavoastră. În ceea ce privește sloturile, aeroporturile noastre cele mai ocupate nu sunt, pur și simplu, nu sunt folosite așa cum ar trebui. Propunem piețe secundare pentru sloturi. Acest lucru ar uh, promova concurența între companiile aeriene și acest lucru nu poate fi decât benefic pentru pasageri. Piața secundară va asigura și faptul că există informații clare cu privire la cine deține care sloturi. Coordonatorii de sloturi vor fi astfel mai bine informați. Ei joacă un rol important în, uh, în problema sloturilor. Am dorit să creștem procentul din uh, domeniul drepturilor istorice de la 80 la 85%. Aș dori să cer Parlamentului să dea dovadă de discernământ când vine vorba de, această, de acest pachet, deoarece există un lobby foarte puternic împotriva sa. Avem cu toții o datorie să ne asigurăm că regulile sunt eficiente și sunt uh, corecte pentru industrie. În ceea ce privește handling-ul la sol, este extrem de simplu. Trebuie să îmbunătățim performanța noastră atât din punct de vedere al eficienței cât și al calității. Ca și în cazul sloturilor, noi dorim o evoluție, nu o revoluție. Puține aeroporturi unde încă există o alegere, o, o, o paletă de furnizori eh, mică, putem îmbunătăți situația. În alte aeroporturi putem crește numărul de furnizori de la 2 la 3. Ar fi greșit să se considere că propunerile noastre cu privire la handlingul la sol ar, au ca scop pur și simplu creșterea concurenței pe piață. Noi dorim să ne asigurăm că sunt îndeplinite anumite standarde. Apoi o parte esențială a propunerii noastre este să determinăm ce pot face statele membre ca să îmbunătățească termenii de angajare pentru cei care lucrează în domeniul handlingului la sol. Credem că ar trebui să existe anumite uh, limite cu privire la anumite standarde cu privire la trainingul personalului din uh, handlingul la sol. În ceea ce privește zgomotul, noi dorim uh, să se implementeze o, o abordare echilibrată conform standardelor ICAO. Este natural să ne apărăm cetățenii împotriva zgomotului excesiv din partea uh, traficului aerian, mai ales acei cetățeni care locuiesc lângă aeroporturi. Aceste măsuri pot avea un uh, impact mare la nivel de rețea. Avem nevoie să existe, să se respecte procedurile, procedurile la nivel local cu privire la aceste zgomote. Dați-mi voie să vă explic un aspect. Respectăm în totalitate procesul de luare a deciziilor la nivel local. Comisia nu dorește să ia vreo decizie cu privire la substanța deciziilor tot ceea ce am promis, propus noi este un număr de proceduri care să crească transparența acestor uh, măsuri. Nu ar afecta substanța deciziilor. Noi credem că propunerea respectă subsidiaritatea. În ceea ce privește rezoluțiile Parlamentului, Credem că vom putea înregistra uh, progrese. Aș dori să ajung la o concluzie. Acest pachet are ca scop fundamental oferirea de oferirea de soluții pentru problemele cu care se vor confrunta aeroporturile pe viitor. Vom continua să lucrăm uh, într-un ritm alert cu privire la zgomot și, de asemenea, la sloturi. Noi uh, suntem foarte mulțumiți de faptul că are loc această audiere. Suntem mulțumiți de faptul că Parlamentul va asculta persoanele, persoanele interesate. Vă mulțumesc pentru timpul acordat. Domnule președinte, vă mulțumesc, domnule Baldwin. Domnul Baldwin va părăsi masa prezidiului, însă nu vă îngrijorați, nu o să bată în retragere. Pur și simplu nu avem suficient spațiu la prezidiu pentru toți experții. Domnul Baldwin va sta cu comisia, va fi aici pe tot parcursul audierii. Domnii raportori Ugias, Zasada și Liftfried, vă rugăm să ascultați întrebările membrilor și apoi vă vom chema la sfârșit ca să luați cuvântul și să sumarizați ceea ce s-a spus. Văd că domnul Liftri nu este încă aici. Uh, sper că domnul Uger și Zasade vor fi de acord. Așadar, aș dori să începem. 5 minute pentru domnul Simon Smith de la Steer Davis Gleave. El a fost autorul evaluării de impact. Simon, îți dau cuvântul. Aș dori să spun că niciodată în istoria Parlamentului nu s-a mai creat o asemenea o asemenea dezbatere, de asemenea învergură cu privire la un raport. 5 minute, te rog. Mulțumesc foarte mult, nu știu cum să vă răspund la cele spuse. Întâi niște informații de context. S-a spus deja că multe din aeroporturile Europei sunt la capacitate maximă. Uh, Traficul crește cu 3-4% pe an, multe aeroporturi nu pot fi extinse din cauza zgomotului la fața locului, impactul asupra mediului și așa mai departe. Acest lucru înseamnă că tot mai multe aeroporturi din Europa se află în situația în care se află Heathrow acum. Acest lucru face ca alocarea sloturilor să fie tot mai importantă. Aceasta nu poate rezolva problemele cu capacitățile aeroporturilor în Europa, însă ea trebuie să funcționeze cât de bine se poate. În această prezentare v-am arătat niște grafice în ceea ce privește cererea de sloturi și capacitățile în aeroporturile din Viena și în Londra la Heathrow. Ce vom vedea în, ultimii, în următorii ani? Tot mai multe aeroporturi vor fi ca Heathrow, și anume numărul de sloturi alocate și cererea de sloturi de sunt pe întreaga capacitate, totul e la capacitate maximă. Sistemul actual pentru alocarea sloturilor e unul pur administrativ sau în mare parte administrativ. Companiile aeriene au drepturi istorice pentru sloturile de care s-au folosit în trecut, așa că criteriul uh, folosește-l sau pierdere e destul de limitat. Este foarte greu pentru mm, companiile în competiție să intre și ele în joc când companii ca EasyJet sau Ryanair, care au crescut mult în ultimii ani, ar trebui să facă acest lucru folosindu-se de alte aeroporturi și nu cele mai aglomerate din Europa, cum sunt cel din Frankfurt sau Heathrow. Cele companiile care au sloturile le au pe criterii istorice, pentru că operează în aceste aeroporturi de 10-20 de ani. Nu înseamnă că aceste companii utilizează sloturile în cel mai eficient mod. În principiu, e nevoie de un anumit mecanism de alocare a sloturilor prin care să poată fi cumpărate, de exemplu, și acele companii ar putea face acest lucru care sunt mari, care au aeronave mai mari, care își îndeplinesc serviciile pe durata întregului an. Și aici intră în joc marile noduri aeroportoare, cum e aeroportul din Frankfurt, de exemplu. Un mecanism de piață ar putea fi introdus printr-un schimb de sloturi, de exemplu sau la licitații. Însă s-a dovedit că licitațiile nu sunt foarte practice în asemenea circumstanțe. În ceea ce privește schimbul, comercializarea sloturilor, aceasta pare să funcționeze, însă este interzisă sub prezentul regulament s-ar putea să aibă un impact asupra celor mai aglomerate aeroporturi de acum și s-ar putea să fie și mai importantă pe măsură ce aeroporturile devin tot mai aglomerate. Analiza noastră ne-a arătat că o fază secundară a acestui tip de alocare a sloturilor ar aduce multe beneficii. Celelalte propuneri cum am spus la început, alocarea sloturilor va deveni tot mai importantă. Așa că s-au propus anumite măsuri astfel încât să ne asigurăm că funcționează cât de bine posibil. De exemplu, operatorii trebuie să opereze independent, iar informațiile trebuie să fie transparente pentru toate părțile implicate. Mai pot fi făcute și niște schimbări mai mici care ar putea duce la niște creșteri în trafic care ar putea fi abordate în anumite aeroporturi. De exemplu, prin o creștere ușoară a pragurilor în ceea ce privește regula folosește sau pierde. Mai există și alte reguli de care ne putem folosi în sistem. Unele aeroporturi ar putea cere anumite politici, cum ar, cum ar fi capacitățile să fie rezervate mm, aviației din domeniul uh, afacerilor. Dar acest lucru ar putea să um, ducă la un schimb între companiile aeriene. Unele ar intra, unele ar ieși. Însă în ceea ce privește capacitățile aeroportului, nu toate serviciile pot fi acomodate dacă se fac anumite rezervări pentru un tip sau altul. Mulțumesc! Mulțumim foarte mult, Simon. Urmează acum domnul Morgan Fulks, care este director de politică la Airports Council International, adică ACI. Ai 5 minute. Thank you, uh, Mr. Chairman. Mulțumesc, domnule președinte, și vreau să mulțumesc uh, Comisiei pentru Transport și Turism pentru invitația care ne-a fost adresată. Câteva cuvinte foarte pe scurt despre asociația noastră. Reprezentăm 405 aeroporturi din 46 de țări. Atunci când am discutat despre această propunere, ne-am gândit la uh, care vor fi capacitățile aeroporturilor pe viitor și cred că este principalul lucru de care trebuie să ținem cont atunci când discutăm despre acest regulament, să discutăm despre capacități și să discutăm și despre calitate. Uh, Există în uh, document și o analiză uh, foarte aprofundată a uh, dezvoltării capacităților aeroporturilor, de care știu că s-a ținut cont la Comisia Europeană și în deoseb de către Matthew Baldwin, care a menționat-o. Așa cum știți, în rețeaua de aeroporturi pe care o reprezentăm, aproape 90% dintre aeroporturi sunt deja aglomerate sau chiar foarte aglomerate. Deci nu suntem uh, foarte buni în a gestiona această uh, depășire de capacitate. S-a încercat la Hydro sau la Frankfurt extinderea pistelor și aeroporturilor, dar știm că aceste lucrări sunt foarte costisitoare și de aceea trebuie să avem o gestionare pe viitor pe termen mediu și pe termen lung pentru a putea răspunde cererii și pentru a gestiona cât mai bine capacitatea existentă. Și, practic, acesta este și scopul propunerii Comisiei. Noi nu considerăm că această propunere este una cu o vedere de ansamblu, dar ea introduce totuși anumite uh, îmbunătățiri ale uh, sistemului. Noi credem însă că trebuie să avem mai multă flexibilitate pentru a ne adapta condițiilor de piață locale și circumstanțelor locale, ceea ce înseamnă că trebuie să fie definit mai bine rolul gestionarului de rețea. Considerăm că o parte dintre propunerile comisiei vor permite o mai bună gestionare a capacităților actuale, de exemplu legalizarea pieței secundare de alocarea sloturilor, precum și reformarea regulilor în ce privește noi admiși. Astfel se va încuraja concurența pe piață. O transparență mai mare a întregului proces de alocare a sloturilor, iar în ce privește această mărire a procentului de la 80 la 85%, eu cred că aici trebuie să ne asigurăm că va exista un bun echilibru între interesele companiilor și nivelul de flexibilitate, pentru că există cazuri de grevă, de forță majoră, precum cele prevăzute în articolul 10.4 din actualul regulament. Și nu trebuie să pierdem din vedere aceste aspecte. Nu putem să extindem la maxim uh, de fiecare dată capacitatea unui aeroport. Iar apoi în ce privește extinderea seriilor de sloturi uh, uh sezoniere, uh, trebuie să fim iarăși foarte prudenți. Credem că ar trebui să existe un număr minim de 5 sloturi consecutive pentru a vorbi de o serie de sloturi. Și ar trebui ca toate aceste hotărâri să fie luate de către Comitetul de Coordonare. Astfel se va folosi mai bine capacitatea existentă a aeroporturilor. Acum, dacă este să analizăm impactul uh, unora dintre propunerile Comisiei, am luat niște exemple concrete. Dacă s-ar uh, mări procentul de la 80 la 85% la aeroportul London Gatwick. Ei bine, numai anul trecut, uh, pentru zborurile uh, uh, fără retur, au uh, tranzitat prin acest aeroport 33,6 milioane de pasageri. Și asta înseamnă că 320 de sloturi adiționale ar fi putut să fie folosite uh, uh, mai bine în timpul săptămânii cele mai aglomerate din vara anului 2011 și care ar fi preluate în 2012. Dar dacă seriile de sloturi ar fi mărite de la 5 la 15 săptămâni, potrivit propunerii comisiei, uh, Asta înseamnă că s-ar ajunge la 371 de sloturi pentru aeroportul Gatwick din Londra. De asemenea, un alt exemplu, aeroportul de la Düsseldorf. În vara anului 2002, timp de patru uh, uh, sezoane au fost introduse aceste uh, scheme de rezervare a sloturilor și rezultatul a fost Uh, scăderea numărului de uh, no-show cu până la 10%. Noi credem că se va ajunge la un bun echilibru între uh, cerere și ofertă, între interesele companiilor aeriene și aeroporturilor, dacă vom fi foarte prudenți în ce privește această realocare a sloturilor. Vă mulțumesc, spune președintele. Îmi cer scuze că tot vă uh, rog să schimbați locul, dar avem numai un singur laptop disponibil unde uh, prezentările pot fi afișate și pe ecranele din sală. Și dăm cuvântul următorului invitat. So the next speaker is... Următorul vorbitor este domnul Atar Hussain Khan, care este de la Asociația Linilor Aeriene Europene. Domnule Khan, aveți cuvântul timp de 5 minute. Vă mulțumesc, domnule președinte. Bună ziua tuturor! Distinși membri ai Comisiei TRAN, aș dori să vă prezint câteva remarci importante ale, ale asociației. Asociația reprezintă 34 de membri din Europa, operăm aproximativ 10.000 de zboruri pe zi. Multe dintre zborurile noastre se confruntă cu probleme în alocarea de sloturi. Este interesant că titlul acestei audieri este cum să se crească capacitatea aeroporturilor. Regulamentul pentru sloturi în forma actuală sau în orice altă formă nu va crește capacitatea aeroporturilor. Creșterea infrastructurii este cea care duce la creșterea capacității. Aici, în acest uh, diapozitiv, puteți vedea cum va crește pe viitor în Londra și în Frankfurt uh, numărul de pasageri și cum va crește acest număr de pasageri și în Beijing și în Dubai. Numărul de pasageri care va trebui să fie uh, numărul de pasageri va crește foarte mult în anii care urmează. Noi dorim să subliniem faptul că creșterea capacității în aeroporturi este dependentă pur și simplu de creșterea, de mărirea infrastructurii. Nu are de-a face cu uh, regulamentele. Mai departe, sistemul de alocare a sloturilor este un sistem internațional. Când te mici dintr-un uh, aer, din aeroportul A în, aeroportul B și ambele aeroporturi sunt uh, supuse constrângerilor de sloturi, există anumite reguli internaționale. Regulile respective trebuie să fie asemenea la ambele capete ale rutei. Nu are niciun sens să există anumite criterii pe de o parte și alte criterii la destinație. Poate apărea întrebarea dacă va încerca vreodată Europa să își impună regulile asupra liniilor aeriene neeuropene. Eu cred că nu ar fi o idee bună. Mai multă transparență. Am vorbit de multe ori, am spus de multe ori că este nevoie de mai multă transparență în regulamentele pentru sloturi. Ne bucurăm de faptul că acest lucru a fost sesizat, a fost uh, sesizat de către comisie. Este nevoie de clarificări și în domeniul piețelor secundare. Am spus întotdeauna că persoan- că răufăcătorii din acest domeniu ar trebui să fie descurajați, pedepsiți. Faimoasa regulă 80-20 sau folosește sau pierde. Vă da un exemplu foarte simplu aici pe diapozitiv. În sistemul actual, liniile aerene au, cap, au uh, oportunitatea să anuleze două operațiuni și astfel ajunge deja la limita de 20%. Dacă se trece la 85-15, atunci linia aeriană poate doar un zbor să îl anuleze și atunci poate avea doar această marjă de manevră în cazul unor evenimente neprevăzute și acest lucru ar însemna o presiune foarte mare asupra liniilor aeriene le va fi foarte greu să-și apere, să-și apere portfoliul de sloturi care le permite să opereze cum trebuie. Credem că din punct de vedere economic, așadar, regula de 85-15 nu are niciun sens. Și credem că nici din punct de vedere ecologic nu ar avea niciun sens. Unii ar putea spune că ar fi eficient să se maximizeze eficiența în cursul anotimpului, însă întrebarea este dacă și liniile aeriene ar beneficia de pe urma acelei eficiențe. Ne avem o perspectivă diferită cu privire la definiția seriei de sloturi. Nu ar fi un lucru foarte bun pentru capacitate. În primul rând al graficului vedeți sistemul actual. Trei operatori se află unul după celălalt în 21 de săptămâni și este maximizată capacitatea. În al doilea grafic avem doi operatori. Astfel, în cele 10 săptămâni uh, consecutive, obligatorii, observăm că o săptămână din cele 21 de săptămâni nu ar fi utilizată. Acest lucru ar fi și mai rău dacă ne uităm la al treilea grafic. Dacă o companie hotărăște să opereze undeva la mijlocul perioadei, înainte și după, atunci celelalte uh, linii aeriene nu au oportunitatea să, beneficie, să câștige drepturi istorice. Acest lucru se aplică și în cazul sezonului de pentru cele 31 de săptămâni. Rezervarea sloturilor și o taxă pentru rezervări. Liniile aeriene deja plătesc pentru infrastructură la aeroporturi prin prefinanțare. Întrebarea este dacă taxa pentru rezervare sau taxa pentru anulare este soluția cea mai bună. O întrebare care survine ar fi care ar fi costul și cine îl administra, cine va fi unitatea de gestiune a acestui cost de asemenea, contrazice regula 80-20, care permite 20% anulări. Și chiar dacă s-ar crește la 85%, atunci, uh, în continuare, ar fi valid acest argument. Domnule președinte, dacă îmi permiteți un ultim diapozitiv, cu privire la managerul de rețea, cerul unic european Există deja, în cerul unic european, există deja un uh, coordonator de rețea. Și există un proces pentru prognozarea și gestiunea fluxurilor în cadrul rețelei. Nu este nevoie de un al doilea nivel de uh, gestiune a, a rețelei. Este procesul, uh, instrumentul actual este un, un instrument de planning pentru lunile care urmează nu este un instrument de gestiune. Și apoi credem că ar fi o, o măsură mult prea costisitoare. Domnule președinte, vă mulțumesc foarte mult, domnule Can. Urmează domnul Richard Matthews, care este directorul de sloturi și scheduling de la EasyJet. Okay, okay, Mr. Matthews, yours for five minutes. Domnule, domnule Matthews, aveți cuvântul pentru 5 minute. Vă rugăm să, apre, să aprindeți microfonul. Da. Bună ziua tuturor, mulțumesc domnule președinte. Mă aflu azi aici, uh, reprezentând compania EasyJet. Ne bucurăm, ne bucurăm foarte mult că ni s-a dat posibilitatea să venim astăzi aici în fața dumneavoastră și să luăm cuvântul. Cred că e bine să spun că noi, această companie aeriană, suntem probabil o companie care a beneficiat foarte mult de pe urma faptului că există un regulament privind sloturile. Acest regulament a fost făcut astfel încât să ajute. Noi suntem o companie relativ tânără. Suntem cea de-a patra, cea mai mare companie aeriană din Europa. Uh, am um, transportat peste 300 de milioane de europeni în ultimele patru luni. Deși avem ca sediu Regatul Unit, noi nu suntem centrați doar pe această zonă, deci nu analizăm acest regulament doar axându-ne pe aeroporturile din țara noastră, pentru că peste 60% din pasageri își încep călătoria cu noi în afara Regatului Unit. Vorbesc despre aeroporturi foarte mari din Italia, Germania, Spania și așa mai departe. De fapt, noi zburăm spre aproape orice aeroport doar spre Frankfurt și Heathrow nu avem zboruri în momentul de față, dar cred că peste tot altundeva am reușit să intrăm pe piață și am, am reușit să ne infiltrăm pe aceste piețe congestionate. Avem un reprezentant și ne interesează foarte mult și aeroporturile primare nu toate zborurile noastre pornesc de, de pe un aeroport primar, însă majoritatea dintre ele pornesc despre, de pe astfel de aeroporturi. De aceea acest regulament e foarte important pentru noi și ne dorim să funcționeze bine pentru noi. Noi zburăm spre aeroporturi care nu au o problemă cu congestia, însă în cele mai multe cazuri ne confruntăm și noi cu aeroporturile supra-solicitate, așa că ne interesează foarte mult ce se va întâmpla pe viitor. Există multe elemente din această propunere de regulament pe care le sprijinim și vreau să spun acest lucru încă de la început pentru că am auzit părerile vorbi, antevorbitorilor mei. Noi suntem pentru aceste sloturi secundare. Această, pentru această piață secundară a sloturilor aeroportoare. Există și un sistem pe cote pentru mediu care limitează numărul de sloturi care pot fi create și dacă există această a doua piață în locuri ca Paris sau Lyon, atunci compania noastră EasyJet ar avea un acces mai facilitat spre aceste aeroporturi. De asemenea, ne dorim să fie crescut pragul pentru o companie nou intrată pe piață. Câțiva nu am avut acces la anumite aeroporturi în anumite cazuri suntem o companie care are multe sloturi, de exemplu la Gatwick suntem cea mai mare companie aeriană, însă în alte aeroporturi încă încercăm să intrăm pe piață și să intrăm în competiție cu celelalte companii aeriene. Așa că de multe ori suntem a doua companie, avem cam 6-7% din sloturi, adică nu foarte mult, astfel încât să putem intra în competiție pe multe destinații cu cei care dețin o poziție prioritară în domeniu. De aceea ne dorim să fie crescut acest prag, probabil 10% sau chiar mai mult. Ar fi cinstit să spunem că aceste 10% sunt destul de bune pentru calcul, pentru că se bazează pe numărul de sloturi care sunt disponibile într-o zi într-un aeroport. Și atunci 10% ar fi o cifră bună, însă mai există și alte calcule în spatele acestei cifre. Noi sprijinim transparența în ceea ce privește sloturile. Colaborăm cu majoritatea coordonatorilor de sloturi din Europa. Nu găsim totdeauna o aplicare comună a regulamentului, pentru că une, unele părți din text sunt interpretate în mod diferit. Nu toți coordonatorii de sloturi folosesc același sistem. și un sistem de ultimă generație le-ar permite coordonatorilor să își optimizeze alocarea sloturilor, decât un sistem care nu este bine făcut sau este învechit. De aceea ne-am dorit să existe o mai bună transparență, astfel încât să ne asigurăm că avem cele mai bune sisteme. Îngrijorările au de-a face doar cu doar cu serile minime de sloduri ne doream să se schimbe cele 80-20 cu 85-15. Nu se pot avea 8,5 sloturi. Deci ajungem doar de un prag de 85% când există o, un, o serie minimă de sloturi. Dacă vorbim despre un interval de 15 săptămâni în vară, atunci cele 85% nu ar funcționa, pentru 15 săptămâni. E nevoie de această serie de 20 de săptămâni, astfel încât procentajul să fie conform. Adică noi nu sprijinim o creștere de la 80 la 85. Alt punct cheie pentru noi e acesta, lungimea acestor uh, serii de sloturi. Acestea sunt alocate, alocate pe anotimp, avem un, săptămân, avem un număr de săptămâni pentru vară-iarnă, iar sloturile sunt uh, incluse în aceste limite de 20-30 de săptămâni. O companie ar dori să zboare în septembrie, octombrie și noiembrie. Da, septembrie și octombrie sunt într-un anumit anotimp și cealaltă lume în alt anotimp, se, duce, se ajunge la un nonsens. Și de aceea trebuie să mai discutăm despre definiția anotimpurilor, adică de la sfârșitul lui martie până la sfârșitul lui octombrie și invers pentru lunile de iarnă. Există acum foarte multe destinații spre care am dorit să zburăm 10 luni pe an, adică din septembrie până la sfârșitul lui iunie. Însă în iulie și august ne-am dorit să facem ceva diferit, așa cum se întâmplă și aici în Bruxelles. Foarte multe companii își suspendă activitatea pe timpul acestor luni și de aceea e import, e, nu e bine pentru companiile aeriene să aibă un regulament care să le oblige să zboare la fel și în astfel de luni cu activitate scăzută. O serie de 15 săptămâni nu ar permite unei companii să zboare pe alte rute în septembrie și octombrie dacă există o mare diferență față de iulie și august. Dacă își doresc să schimbe o parte din uh, trasee depinzând de tipul de zbor. 10 săptămâni ar fi bine pentru noi, 15 săptămâni nu ne prea convine pentru că am putea să pierdem sloturi. În septembrie și octombrie sunt doar 8 săptămâni, de fapt. Atât vă mulțumesc foarte mult. Mulțumim, spune domnul președinte. Tre- iarăși are loc un schimb la prezidiu. Mai avem nevoie doar de un pian. Și acum urmează domnul Stefano Baronci de la Asociația Aeroporturilor Italiene. Vă mulțumesc, domnule președinte. De fapt, reprezint 36 de operatori de aeroporturi din uh, Italia și care se ocupă de 39 de aeroporturi. Vă mulțumesc că mi-ați dat ocazia să vorbesc um, astăzi. Primul mesaj pe care vreau să vi-l trimit e cât se poate de simplu. Acest pachet trebuie tratat uh, în întregime, inclusiv regulamentul și comunicarea. Și numai astfel vom putea să îndeplinim obiectivele de modernizare a transportului aerian dacă avem un pachet coordonat. Care este valoarea adăugată pe care ar putea să o aștepte Italia din partea acestui pachet? Ne dorim cu toții servicii de cât mai bună calitate pentru pasageri. Și acest regulament trebuie să ne permită să obținem o licență de extindere uh, uh, cât mai ușor cu putință să se aplice standarde minime de calitate și să existe sancțiuni în cazul în, caz, în care aceste standarde minime nu sunt aplicate. Dar haideți acum să vorbim mai precis despre alocarea sloturilor. Cu toții ați lucrat din greu în ce privește pachetul Cerul Unic 2 și vă reamintiți de faptul că în acest pachet uh, uh, era vorba mai ales despre gestionarea traficului aerian. Unii s-ar putea să nu știe că cei patru piloni din acest uh, uh pachet aveau de-a face cu rolul pe care îl joacă operatorul de aeroport. Și există definiții uh, prezente în cel puțin două legislații. Propunerea în ce privește handling la sol și propunerea în ce privește uh, uh, gestionarul de rețea. Și acolo, în de această definiție, se spune că operatorul de aeroport este un operator de, care coordonează serviciile la sol. Cum putem să înțelegem atunci care este rolul cheie jucat de operatorul de aeroport în uh, acest domeniu. Am putea oferi mai degrabă o explicație uh, uh, istorică a faptului că operatorul de aeroport este văzut ca un coordonator de servicii la sol. Sloturile aeriene întotdeauna au avut de-a face cu gestionarea traficului aerian. Acum nu vreau eu să fac critici despre felul în care sunt acestea alocate și despre felul în care se comportă companiile aeriene, dar eu vreau să insist asupra rolului cheie pe care îl joacă operatorul de aeroport, inclusiv în ce privește alocarea sloturilor. De aceea spun că trebuie să găsim un bun echilibru între abordarea de sus în jos și de jos în sus. Trebuie să recunoaștem faptul că gestionarul de rețea nu are decât un rol de consiliere, ori operatorul aeroportului uh, este cel care uh, joacă rolul cel mai important. Acum, referitor la propunerea comisiei, aici se uh, pot aduce îmbunătățiri, de exemplu, în ce privește determinarea și definirea parametrilor care ar trebui să fie stabiliți la nivel local clasificările, pentru că s-ar putea ajunge la confuzii. Și în ce privește componența Comitetului de Coordonare, noi credem că părțile interesate, inclusiv gestionarul de rețea, ar trebui să fie bine uh, implicați. Este de asemenea util ca regulile locale să fie aplicate în mod flexibil și acestea să fie respectate. Vrem un sistem transparent, flexibil și non-discriminatorii. Operatorii merită această flexibilitate. În cazul unor proceduri de urgență în ce privește uh, uh, traficul pe timp de noapte și așa mai departe, situații dificile, aici operatorii de aeroporturi au decizii dificile de luat și trebuie să le facilităm munca. Părțile interesate la nivel local trebuie să uh, își joace rolul care le revine, dar uh, trebuie să vorbim și despre nivelul decizional cel mai adecvat. Din punctul nostru de vedere, este, acesta se află la nivelul uh, Comitetului de Coordonare sau la nivelul statului membru. Aș putea să iau exemplul aeroportului Milano-Linate, care este super uh, aglomerat și s-a ajuns la o reducere a traficului pe acest aeroport printr-o hotărâre luată uh, de sus în jos. Și cum s-a putut ajunge la acest lucru? Pentru că acolo erau interese uh, apărate uh, nu numai de uh, entitățile locale, de luarea deciziilor, cât și de aeroportul, uh, celălalt aeroport de la Milano, Malpensa, aeroport ale cărei interese erau uh, uh protejate inclusiv aici, la Bruxelles, și de către deputați europeni și s-a putut ajunge la o, un transfer de capacitate de la Linate la, Mal, la Malpensa. Atunci când există o interconectare care funcționează bine, puteți să schimbați situația și să decongestionați un aeroport. Așa s-a întâmplat cu traficul între Milano și Roma. Ne-am dorit să avem un serviciu gate-to-gate. -gate. În Italia, de 10 ani de zile, taxele de aeroport au fost înghețate. Dacă aveți o țară unde uh, e nevoie de 10 ani de zile pentru o investiție mai mare de 50 de milioane de euro, uh, vă dați seama că trebuie să găsim nenumărate alte căi pentru a finanța infrastructura. Și încheie aici, domnule președinte, invit uh, Parlamentul să se gândească la o propunere în ce privește piața secundară de alocare a sloturilor, pentru că acestea ar putea să fie folosite pentru a finanța extinderea uh, infrastructurilor, mai ales pentru acele aeroporturi care sunt cu adevărat congestionate. Ar fi spre beneficiul pasagerilor, pentru că uh, s-ar ajunge la o reducere a taxelor de aeroport, ar fi spre beneficiul calității transporturilor și în plus uh, uh, ar fi o investiție pe viitor și uh, am putea să scăpăm de consecințele lipsei de eficacitate administrativă. Președintele, îmi pare rău că trebuie să-i grăbesc pe invitații noștri și să rog să-și respecte timpul, dar mai avem și alți uh, invitați pe ziua de azi. Domnule Ugias, doriți să faceți câteva observații? Puteți să o faceți acum, să le faceți acum sau la sfârșitul dezbaterii. Și chiar și acum spune domnul Ugias. Dezbaterea de astăzi se arată a fi foarte interesantă deja și avem prea puțin timp la dispoziție pentru a asculta în întregime pe toți invitații noștri. De aceea am organizat împreună cu colega Geziner, Miles, Gezine Meister, mă scuzați, și o altă audiere. Și atunci părțile interesate au avut mai mult timp să-și exprime punctul de vedere. Am organizat și o întâlnire cu raportorii din umbră pentru a trece în revistă situația și în momentul de față um, când încercăm să ne uh, documentăm, putem deja să facem câteva observații. Anumite puncte uh, fac obiectul unei convergențe de opinii, de exemplu ce privește piața secundară, care este acceptată și chiar cerută de către majoritatea părților interesate. Apoi, nevoia de independență și de transparență pentru coordonatori este un alt element care a apărut în dezbaterea din această după-amiază și un, asupra căruia există un consens. Piața secundară de alocare a sloturilor va permite o mai mare mobilitate a, a, a tranșelor orare și s-a ajuns la concluzia că ar fi un aspect pozitiv, iar în ce privește independența coordonatorilor, trebuie să spunem deseori că aceștia sunt mai degrabă subordonați uh, um, părților interesate. De aceea se dorește ca acești coordonatori să fie independenți de interesele aeroporturilor sau ale companiilor aeriene. Dacă acest lucru va deveni o realitate, credem că sistemul va funcționa mult mai bine. Acum, referitor la celelalte uh, modalități de optimizare a folosirii capacităților aeroportoare, de exemplu, acest plafon de utilizare a sloturilor și mărirea sa de la 80 la 85%, și în ce privește lungimea minimă a unei serii de sloturi, de la 5 la 10 în timpul perioadei de iarnă și, de la, și până la 15 sau chiar 20 în perioada de vară, aici părerile sunt foarte diferite. Există interese uh, care s-au, se justifică prin uh, um, ceea ce își doresc companiile naționale, cele care există de foarte mult timp și care vor pe undeva să-și mențină monopolul, dar acum când avem o piață liberă și unde pătocaniștii nu mai sunt mari companii naționale publice, trebuie să faci față concurenței. Și au apărut uh, noi protagoniști în lumea uh, uh, aviației. De aceea mi se pare că e foarte bine să plecăm de la un anumit punct de vedere. Noi nu avem o definiție a slotului, cel puțin din punct de vedere juridic. Cui aparțin aceste sloturi? Țărilor, aeroporturilor, regiunilor, Uniunii? E un mare semn de întrebare. Trebuie să răspundem odată pentru totdeauna, din punct de vedere strict juridic, care este natura acestui acestor sloturi. Nu putem să uh, vorbim despre ele fără să știm care este statutul lor juridic. Și ajung la un alt aspect, domnule președinte. S-a spus că până în 2030 traficul aerian se va dubla. Dacă dorim să profităm de ocaziile care ne sunt oferite, de a asigura creștere economică, de a crea locuri de muncă, pentru că se s-a vorbit despre crearea 69.000 de noi locuri de muncă. Ori, într-un moment de criză, uh, evident că crearea acestor locuri de muncă ar fi o veste bună. Dar, dacă nu răspundem acestei provocări, dacă nu suntem la înălțime, atunci alții vor găsi răspunsuri, ceea ce va însemna o scădere economică pentru Europa. Ori alții ne vor impune regulile lor. Să nu uităm faptul că întotdeauna cerem o mai, un mai mare grad de protecție a mediului înconjurător. Ori când vedem jurisprudența instanțelor teritoriale, de exemplu, un ultim exemplu acest de la Frankfurt, și faptul că s-a cerut uh, reducerea numărului de zboruri nocturne, ei bine, asemenea hotărâri a unor instanțe locale au un impact asupra activității companiilor aeriene. Mai dați-mi, vă rog, câteva secunde, domnule președinte, ca să mai dau un exemplu. Codul navigației italiene prevede așa numitul drept de uh, a putea Uh, de păstrare a dreptului uh, istoric de aterizare și decolare. Acest lucru era valabil pentru companiile care deja uh, puteau să aterizeze în apropierea unor porturi sau altor locuri de agrement. Acum s-a renunțat la acest drept istoric în codul italian de navigare. Deci eu cred că trebuie să existe un echilibru just, chiar dacă și Comisia trebuie să facă anumite sacrificii, pentru că există prea multe acte delegate. Să renunțați la o parte din aceste acte delegate, astfel se va ajunge la un echilibru. Avem patru persoane care doresc să ia cuvântul. Voi închide lista, mai dorește și domnul Koch. Aveți un minut fiecare. Vorbesc serios. Un minut fiecare. Domnul Fidanța. <coughs> Grație, președinte. mi Mulțumesc, domnule președinte. N-am să fac comentarii, pentru că o să avem ocazia să dezbatem cu altă ocazie și atunci am să adresez întrebări uh, invitațiilor noștri. Mai întâi ce privește seria de sloturi. Vreau să pun o întrebare domnului Can. Am înțeles din uh, prezentarea dumneavoastră care sunt dificultățile pe cu care se confruntă operatorii dacă se întoarce acest nou sistem de alocare. Și atunci aș dori să puneți accentul pe dificultățile care s-ar putea ivi pentru noi, noile companii care ar dori să aibă acces la un anumit slot știind că uh, aceștia sunt în concurență cu companiile care în mod tradițional dețineau acea serie de sloturi. O a doua întrebare pentru domnul uh, Folks. Sancțiunile și rezervarea sloturilor. Costul uh, rezervării sloturilor. Eu cred că înainte, în loc să ne concentrăm pe uh, costul rezervării acestor sloturi, ar fi bine să ne concentrăm asupra sancțiunilor. Sancțiuni care ar trebui să fie definite de statele membre și al căror scop ar trebui să fie uh, finanțarea îmbunătățirii infrastructurii portoare. Închei, domnule președinte, spunând că provocarea lansată de domnul Baron, ce mi s-a părut deosebit de interesantă. Nu trebuie să ne gândim numai la uh, sloturi ca un produs financiar, ci să fim conștienți de faptul că uh, sloturile nu sunt singurul răspuns la mai bună folosire a capacităților uh, existente. Domnul dragi vă rog frumos să uh, fiți uh, cooperanți. Domnul Sasoli. Există o, o aplicație pe iPad care se numește Radar24 și puteți să vedeți în direct tot traficul aerian în acest moment peste tot în lume. Prima oară când lansați această aplicație vă costă un euro și vă uh, ia un fior pe șirea spinării, pentru că chiar deasupra Europei există un trafic de-a dreptul nebunesc. Și dacă acest lucru va fi și mai intens peste 10 ani sau 20 de ani, ar trebui să ne gândim la ce trebuie să facem astăzi. Acest pachet consideră grupul meu al socialiștilor și democraților, este deosebit de important. Parlamentul trebuie să îl apere, pentru că este indispensabil pentru securitatea cetățenilor europeni. Problema pieței secundare, da, suntem de acord, problema coordonatorilor, suntem de acord, îl invităm pe raportor să facă progres în acest sens. Există o nevoie, vă rog să nu bateți cu ciocanul, spune vorbitorul. Avem nevoie de reguli europene care să poată să fie folosite și de alții, domnule Can. Să poată fi folosite și de alții din afara Europei, pentru că traficul aerian se concentrează deasupra Europei. Deci și celelalte companii vor trebui să facă în așa fel încât să-și schimbe comportamentul. Numai așa vom avea standarde globale și Europa uh, va fi utilă. Doamna Meissner. Mulțumesc, voi încerca să recuperez și eu, da, vorbim des... Nu, nu pot în italiană, vom vorbi despre eficacitate. Uh, Apoi, dacă să enervăm aeroporturile sau liniile aeriene, nu trebuie să stea lucra, lucrurile așa, există alternative. S-a vorbit de cele 10-15 săptămâni. Probabil cele 10 săptămâni ar putea fi combinate cu acea regulă 80-20, pentru că am vorbit și despre celălalt calcul cu 15, care nu e foarte bun. Îți mulțumim, uh, Ghezine, doamna Foster are cuvântul. Mulțumesc, doamnă, domnule președinte. Voi fi succintă, cred că s-a spus un lucru foarte important în Parlament. Avem nevoie de mai multe piste și știm cât de popular e acest uh, subiect printre noi. Realitatea e că trebuie să facem față lucrurilor care ne așteaptă. Propunerea comisiei cu 85% înțeleg care e ideea, dar nu cred că va duce la creșterea capacității. Apoi, ce pot să sprijin și ce ar și ce ar dori să sprijine și statele membre cu cele 99 de sloturi care sunt comercializate gratuit. Cred că cheia acestei discuții, domnule președinte, se află la coordonatori. Coordonatorii trebuie să facă ceea ce trebuie să facă. Nu avem probleme la toate aeroporturile, însă în mod clar există anumite aeroporturi care se confruntă cu anumite probleme și aici trebuie să se acționeze. În ceea ce privește abuzurile, am auzit că există abuzuri în ceea ce privește sloturile. Eu nu cred că așa ceva se întâmplă la scară largă și tocmai aici intervin coordonatorii. Aceste chestiuni trebuie adresate astfel încât să avansăm. Mulțumim, spune domnul președinte. Doamna Lichtenberger, vor vorbi în italiană. Pentru că așa poate îmi dați un minut în plus. Così, voi palate. du- De fiecare dată voi vorbiți câte două, trei minute. Ich werde schon auf Deutsch fortsetzen. Nu, voi continua în limba germană. Pentru mine reiese de aici o întrebare, cum a spus și domnul Ugias. Cui aparțin sloturile? Cine are posibilitatea, în cazul în care lucrurile nu sunt clare, să deschide un fel de bursă și să intre în comercializare? Acesta este punctul hotărător. Și apoi am o întrebare și către ultimul expert. Dacă ar exista așa ceva ca o gradare, ar duce la o rezolvare a problemei, da sau nu? Și apoi, Cine e cel care are posibilitatea de a se ocupa de, acest, de, ace, de această comercializare? I-am ascultat odată pe ita- experți italieni care se ocupă de această problemă. Întreaga piață financiară constă tocmai din comercializarea unor lucruri pe care nu le are nimeni în proprietate. Deci, din punct de vedere juridic, cum vedeți dumneavoastră lucrurile? Cine ar putea fi cel care s-ar putea ocupa de comercializare? Vă mulțumim, domnul Koch a renunțat să vorbească și îi dă 30 de secunde domnului Groș. Mulțumesc, domnule președinte. Foarte pe scurt, întrebarea mea are de a face cu companiile aeriene. Dacă am un slot în Heathrow, totul e foarte bine, dar să spunem că îmi pierd un slot pentru că Uh, spre München zborul e pe jumătate gol și atunci aș dori să renunț la acest slot. Groș. Mulțumesc foarte mult, domnule Groș. V-ați folosit cele 30 de secunde. Mai dorește cineva să spună ceva? Voi începe cu domnul Smith. Nu? Vă mulțumesc foarte mult. Domnule Fox, unde sunteți? V-am pierdut, nu mai știu unde sunteți. Aveți două minute. Aș vrea să răspund întrebării domnului Fidanța. Cred că există o diferență între o sancțiune și un sistem de rezervare a sloturilor. În primul rând, există câteva țări care au o schemă de sancțiuni eficientă. Mă gândesc la Spania și la Regatul Unit. Beneficiul principal este că nu considerăm ca o, nu considerăm acest sistem ca o sancțiune, ci ca un stimulent, în așa fel încât în așa fel încât uh, liniile aeriene să returneze sloturile în uh, poolul sloturilor din vreme, în așa fel încât acestea să poată fi realocate în mod eficient către celelalte linii aeriene. Toate ce, linii aeriene își doresc să aibă oarecare vizibilitate și dacă nu folosesc sloturile respective, trebuie să le returneze din timp. Dacă le returnează uh, în mod tardiv, atunci cu o săptămână înainte de zbor, trebuie să fii foarte nocos să, să ia cineva vreo linie aeriană acel slot. Nu este o metodă prin care aeroporturile să facă bani. Banii care ar fi colectați ar fi realocați linia aeriene în sezonul ulterior. Ar fi vorba de un procentaj din taxele de aeroport. Așadar, ar fi vorba de o măsură complet neutră din punct de vedere al veniturilor pentru aeroporturi. S-ar folosi mecanismul de taxe aeroportoare. Vă mulțumesc, domnule Can, două minute. Aș dori să-mi cer scuze. Eu sunt aici și în numele IATA și altor asociații internaționale. Încep să fiu foarte transparent, domnule președinte. În ceea ce privește noi admiși, cred că există o problemă în ceea ce felul în care înțelegem acest lucru. Să luăm operatorii low cost, precum și operatorii intercontinentali din, asem, din afara Europei. Veți constata faptul că mulți dintre aceștia au, reuș- au reușit să uh, acceseze aeroporturi uh, care sunt aproape de capacitatea maximă. Există, probabil, anumite aeroporturi unde este foarte greu să obții acces, însă nu cred că piața chiar a avut de suferit de pe urma sistemului actual. Apoi, în ceea ce privește intervenția domnului Sasuli, și alții trebuie să se schimbe, Poate că este adevărat, argumentul meu este că sistemul actual este unul internațional care a funcționat foarte bine timp de decenii. Este acceptat de către toată lumea și argumentul meu este acela că trebuie să avem foarte mare grijă în calitate de, de uh, europeni să avem foarte mare grijă atunci când dorim să impunem o măsură regională și să sperăm că toți ceilalți se vor conforma, o, se vor lua după noi. Comentariul domnului Groș dacă găsesc avionul gol. Poate că da, dar eu nu pot să vorbesc în numele liniilor aeriene, ar zbura sau nu ar zbura. Cred însă că ar trebui să avem foarte mare grijă atunci când acceptăm o propunere care ar stimula mai mult decât este nevoie. Probabil că este un răspuns cam diplomatic, dar atât vă pot da. Vă mulțumesc, domnule președinte. Domnule Matthews, Vă mulțumesc. Aș dori doar să confirm faptul că regulamentul pentru sloturi a fost un lucru important. Liniile europene doresc să crească în Europa și noi am uh, avut de câștigat de pe urma acestei, acestui regulament. Ca și toate lucrurile care au existat deja de câțiva ani, este nevoie de oarecare revizuire și Dorim să vedem cum va putea fi consolidată această, acest, cum va putea fi consolidat acest regulament și făcut mai adecvat pentru secolul 21. Noi dorim să continuăm să creștem și pentru acest lucru avem nevoie de un regulament care să țină pas cu vremea. Am dorit să se crească marjele în acest regulament. Le va fi mai ușor noilor admiși să intre. Pentru noi va fi mai greu să ne menținem sloturile, însă suntem uh, dispuși să acceptăm acest risc pentru concurență. Domnul Baronci, voi vorbi mai puțin de două minute. Aș dori să răspund doamnei Lichtenberger. În rolul pe care îl jucați pentru ETF, una dintre propunerile pe care le-ați votat a fost uh, aceea de a se asigura că o parte din venituri din uh, schema de comercializare a emisiilor de carbon să meargă pe dezvoltarea de infrastructură. De ce să nu facem același, același lucru și în acest caz? Vă mulțumesc foarte mult, spune domnul președinte. Nu am primit un răspuns, însă cine este proprietarul sloturilor? Doriți să spuneți ceva cu privire la cine e proprietarul sloturilor? Dacă v-aș întreba, cred că aș primi 5 răspunsuri diferite. Aveți 30 de secunde. Cine deține sloturile? Și cu cele 10 săptămâni cum rămâne? În loc de 15. Domnul Smith. Aș dori să spun cu privire la cine deține sloturile. Nu există o definiție, însă nu este nevoie de o definiție. În termeni economice, liniile aeriene primesc toate veniturile de pe urma sloturile și primesc toate veniturile de pe urma vânzării sloturilor. Acest lucru se întâmplă și acum. Nu este nevoie să definim în termeni legali faptul că liniile aeriene dețin sloturile. Au foarte multe lucruri în comun cu identitatea de, cu rolul de proprietar al sloturilor. Nu aș insista prea mult asupra, acest, asupra aspectului uh, serilor de sloturi 10-15. Există anumite serii care acoperă doar anu- un, o anumită porțiune din sezon. Domnule Baldwin, mai doriți să aduceți comentarii? Foarte pe scurt, subliniez. Aș dori să vă răspund la întrebare. Cine deține sloturile? Este o întrebare corectă. Ceea ce a spus domnul uh, Smith din punct de vedere economic este corect. Însă din punct de vedere uh, politic, dumneavoastră, legislatorii, dețineți sloturile. Dumneavoastră dețineți uh, puterea de a guverna alocarea sloturilor și sper că vă folosiți de această putere în mod judicios. Domnul președinte, atunci vreți să spuneți că Parlamentul uh, are anumite, anumiți bani de primit, nu? Acum vom face o nouă mare schimbare la prezidiu. Vom trece la subiectul mai puțin uh, controversat al handlingului la sol. Vom, uh, îi vom avea pe Dimitri de Bournonville, Ana Colmas și Carlos Navas Garfia. Aș dori să le aduc uh, minte membrilor că există anumite secțiuni din, acest, uh, din această propunere care țin de competența Comisiei pentru, uh, pentru ocupare. În primul rând, îi vom da cuvântul domnului Dimitri de Bournonville. Și el uh, se va folosi de unicul laptop pe care îl avem la dispoziție. Domnule Burnavel, aveți 5 minute. Vă mulțumesc. Uh, I will... Vă mulțumesc, domnule președinte. Voi sări peste partea de rezumat pe care am pregătit-o și, și elementele principale ale propunerii. Sunt convins că le cunoașteți cu toții. Uh, așa că mă voi rezuma la răspunsul la întrebarea care mi-a fost adresată atunci când pregăteam această prezentare. Dacă eu consider că propunerea Comisiei va duce la îmbunătățirea eficienței, calității și securității serviciilor în uh, aeroporturi. Uh, Răspunsul meu ar fi da, dar am o serie de comentarii, comentarii de ordine tehnică. Eu sunt avocat și intervin acum nu pentru o industrie specifică, fie că vorbim de aeroporturi, linii aeriene, ci în calitatea mea de expert tehnic. Ca prim comentariu general, probabil ați observat că situația manipulării la sol la micile aeroporturi din Uniunea Europeană rămâne nereglementată. Mă refer la aeroporturi cu mai puțin de 2 milioane de pasageri și un transport de marfă mai puțin de 50 de de tone, exceptându-se aici principiul libertății de manipulare la fața locului aceste aeroporturi nu cunosc niciun fel de reglementare în ceea ce privește manipularea la sol. Sunt puse în aplicare aici um, regulamentele de competiție din tratate. În ceea ce privește eficiența, procesul de, aprova, de aprobare și condițiile financiare care trebuie să fie îndeplinite sunt uh, similare cu ceea ce li se impune companiilor aeriene atunci când cer emiterea unei licențe. Se ajunge la o anumită povară administrativă și financiară pentru noi intrați pe piață și, mai, și același lucru se poate întâmpla și pentru anumite autorități naționale de aviație. Există câteva asemenea cazuri în Europa. Aș nota de asemenea că există o limitare a acestei aprobări la 5 ani. Această limitare probabil că poate fi văzută ca fiind surprinzătoare. De fapt, nu există o asemenea limitare când vorbim despre liniile aeriene. Apoi ne-am putea întreba de ce există această limitare în timp a aprobării. Mai ales dacă ne gândim la faptul că cei care manipulează la sol vor continua să fie supravegheați de autorități. Probabil că ați observat că există o disparitate în ceea ce privește accesul pe piață ai manipulatorilor de la sol și între furnizorii de servicii, dar acești furnizori intervin în procesul de selecție care este organizat conform proiectului de regulament. În ceea ce privește licitațiile publice, există anumite criterii care trebuie îndeplinite. Probabil că acestea sunt, nu sunt adecvate într-o primă etapă. Pentru că intervin aici și echipamentele, uh, activele pe care le au furnizorii de servicii. Apoi, deciziile din procesul de licitare publică ar putea să fie organizate probabil într-un mod mai rapid, rapid, la un nivel administrativ într-o primă fază, astfel încât să fie îndepărtate barierele juridice care stau în calea noilor intrați pe piață. Probabil ați auzit ce s-a întâmplat la aeroportul din Bruxelles din cauza unor proceduri judiciare. Piața de manipulare la sol a înghețat pentru următorii ani. În ceea ce privește calitatea, dacă există niște standarde de calitate impuse și prea detaliate de către comisie, atunci s-ar putea duce la o limitare a competiției în acest sector. s-ar putea să existe o competiție pe diferitele modeluri de, modele de afacere și această situație este întâlnită în prezent. Standardele de calitate trebuie să fie uh, respectate și de către liniile aeriene și nu doar de către furnizorii de servicii de manipulare la sol. În acest sens, serviciile și furnizorii de servicii de manipulare la sol, împreună cu asiguratorii, s-ar um, confrunta cu un număr mai mare de plângeri din partea linilor aeriene, astfel încât să se renegocieze termenii acordurilor, mai ales în ceea ce privește responsabilitatea. Securitatea Cred că s-ar putea face o legătură dintre procesul de aprobare al furnizorilor și ceea ce există în ceea ce privește regulile de securitate. Un ultim set de comentarii. Eficiența și validitatea sub legislația națională a statelor membre, a puterilor pe care o au statele membre de a reglementa prețurile acestor servicii în cazul monopolurilor și pentru a asigura o competiție în acest sens, toate acestea ar putea fi puse sub semnul întrebării. Apoi, trebuie să fie definite activitățile aeronautice ale unui aeroport. Probabil că și acest aspect ar putea să ducă la niște dezbateri legale. De exemplu, în ceea ce privește activitățile aeronautice efectuate de aeroport în alt aeroport față de cel în cauză. Sau mai există și alte tipuri de activități care sunt prea precise și nu se înscrie în, regula, în regulament așa cum arată el acum. Vă mulțumim, spune domnul președinte. Acum îi dăm cuvântul doamnei Ana, Ana Colmas din Polonia. Aveți 5 minute. Vă mulțumesc, domnule președinte, vă mulțumesc că m-ați invitat am să-mi vorbesc limba maternă. Doream să vă spun care era punctul nostru de vedere asupra acestui nou proiect de regulament. Punctul de vedere al uh, autorității poloneze pentru aviația civilă. Și ne-am bazat și pe cadrul juridic uh, pe care îl avem uh, în vigoare în, și cadrul legal în țara noastră. Proiectul de regulament al Comisiei își dorește să permită o mai bună folosire a capacității um, aeroportoare. De asemenea, să garanteze o mai bună calitate a serviciilor de uh, manipulare la sol. Și tocmai dacă vom uh, beneficia de uh, servicii de mai bună calitate, credem că și um, um, capacitatea pieței aviatice uh, va fi mărită. Creșterea entităților care se ocupă de handlingul la sol va fi Uh, o veste bună, pentru că înseamnă că vor exista criterii, precum criteriile financiare, pentru a permite intrarea unei noi companii pe această piață. Ar trebui să existe și alte criterii, precum cele bazate pe buna reputație. Și poate că și altele ar trebui să fie create. dar trebuie să fim vigilenți și la diferitele interpretări um, ale criteriilor create. Acum, în ce privește acest sistem de recunoaștere uh, reciprocă a licențelor în Europa, credem că acest sistem ar trebui să fie ușor de folosit pentru companiile care vor să uh, desfășoare activitatea uh, um, pe plan extern. Ca atare, această temă a licențelor uh, ar trebui uh, să fie puțin revizuită deocamdată, termenii sunt destul de vagi. Proiectul de regulament conține și ceva îmbunătățiri din punctul nostru de vedere, ca de exemplu acest principiu general al unui singur nivel de subcontractare. Subcontractanții uh, având obligația să furnizeze aceleași servicii precum principala companie deținătoare a licenței pentru handling la sol. concurența din domeniul uh, serviciilor de handling la sol ni se pare de asemenea foarte importantă. Anumite puncte trebuie să fie reglementate mai bine. Statele membre vor avea ocazia să o facă, de exemplu, să reglementeze prețurile atunci când există un monopol în anumite aeroporturi. De asemenea, trebuie să existe o listă centralizată a infrastructurilor ar putea să existe uh, o taxă de plătit pentru folosirea acestor infrastructuri. Dar asta înseamnă mai multă muncă administrativă atât pentru aeroportul cât și pentru autoritatea de reglementare și atunci ne întrebăm dacă nu ar fi mai bine ca părțile interesate să se uh, ocupe de uh, soluționarea acestor aspecte, mai ales dacă le dăm mai multă libertate de acțiune. Cu, mai ales dacă, așa cum uh, se uh, stipulează în testul comisiei, se dorește uh, favorizarea intrării pe piața unor noi entități. și dacă se creează noi companii, vor exista și noi standarde, inclusiv în ce privește contabilitatea. Poate că ar fi mai bine dacă asemenea noi standarde ar fi stabilite pe plan intern de către părțile interesate. În concluzie, obiectivele stabilite de către Comisia Europeană pot să fie justificate pentru că știm că în următorii ani, în următoarele decenii, traficul aerian uh, uh, se va intensifica, dar trebuie să fim atenți la mijloacele pe care le folosim pentru a ne atinge obiectivele și principalul nostru scop trebuie să fie reducerea povarei administrative. Mulțumim! Acum are cuvântul domnul Carlos, Carlos Navas Garcia din partea Asociației uh, Serviciilor Aeroportoare. Thank you very much for Vă mulțumesc foarte mult pentru invitația dumneavoastră. Eu reprezint ASA, adică cea mai mare asociație din uh, industria de handling și mai ales din uh, rândul uh, handlerilor independenți, adică care nu sunt controlați de linii aeriene sau de uh, aeroporturi. Manipulatorii la sol independenți sunt responsabili cu, pentru succesul directivei Comisia a spus că directiva a dus prețuri mai scăzute și calitate mai mare. Trebuie făcute câteva remarci legate de problema în cauză. Noi nu suntem de acord ca manipularea la sol să fie abordată în cadrul aceluiași pachet cu celelalte elemente ale pachetului aeroporturi. Credem că ar trebui abordată această problemă în mod separat. Costurile legate de handlingul la sol reprezintă din 5, de la 5 până la 12% din uh, costurile de operare ale liniilor aeriene. Noi uh, trebuie să subliniem că reprezintă între 3 și 6%. Prețurile biletelor vor crește datorită noilor condiții. Care este problema? 70% din toate întârzierile zborurilor sunt uh, cauzate de către probleme la sol, însă problema la sol nu reprezintă probleme legate de manipulare. În ceea ce privește self-handling-ul, noi sprijinim uh, menținerea unei definiții restrictive Altfel, altfel uh, să ajunge într-o situație nedorită, pentru că la ora actuală aproape fiecare linie aeriană face parte dintr-o alianță. Noile reguli uh, nu iau în considerare impact, evaluare de impact. Regula noi nu o putem înțelege și nu va duce decât la nesiguranță pe piață. Cerem de asemenea ca practicile actuale pentru intrare pe piață să fie interzise rolul de coordonator al aeroporturilor. Avem o abordare foarte simplă. Noi înțelegem și acceptăm uh, scopurile comisii, însă trebuie să facem diferența în momentul în care și aeroportul oferă servicii de ground handling. Noi nu dorim în aceste situații să fim coordonați de către, compet- de către concurenții noștri. Trebuie să luăm în considerare această situație. Astfel, altfel există riscul ca, ca um, concurența să nu mai fie loială. Nu dorim ca concurenții noștri să ne controleze. Separare legală. Acest lucru are de asemenea de face cu concurența loială. Se pare însă că Consiliul s-a opus acestei propuneri. Este nevoie de un control adevărat. Este nevoie de absența subsidii, subsidii, anumitor subsidii, eh, subvenții. E nevoie de un sistem nou, deoarece sistemul actual nu a dat succes. Colegul nostru, avocat, a vorbit despre lipsa de obligație a aeroporturilor să participe la licitații. Noi considerăm că aici se vorba de o discriminare foarte mare. Numărul de operatori de ground handling. Numărul propus de comisie nu este justificat. Toată lumea este de acord că uh, aeroporturile cu peste 10 milioane de pasageri ar avea nevoie de un al treilea operator, însă pentru categorii mai mici, de aeroporturi, al treilea furnizor de operatori, al treilea furnizor de servicii de ground handling nu este justificat. În ceea ce privește transferul de personal, este nevoie de două condiții foarte importante aici. Ar trebui să se aplice tuturor agenților de handling, nu doar celor independenți, ar trebui să cuprindă drepturile elementare ale muncitorilor, în așa fel încât să se respecte dreptul companiei de a se autoorganiza. Nu suntem de acord cu comisia, cu Comitetul Economic și Social, care se referă la drepturi egale. În această propunere se stipulează că ar trebui cumpărate bilete, precând în altă propunere, se spune că ar trebui pur și simplu acordate locuri pe avion. Acest mecanism de transfer al personal ar duce la o creștere a costurilor. În ceea ce privește licitațiile, credem că va apărea un conflict de interese. Mulțumim comisiile Mulțumim Comisiei pentru viitoarele clarificări pe care le va aduce regulilor pentru licitații. Doamna Zasada, aveți ocazia, spune doamna președinte, să interveniți 5 minute. Domnul Zasada, vă mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc foarte mult. Aș dori să le mulțumesc tuturor experților pentru prezentările lor foarte interesante. Sindicatele, integratorii, uh, toți furnizorii de handling la sol, cu toții avem o metodă diferită, o perspectivă diferită. De aceea este greu să fiu raportor pentru că trebuie să împac toate divers, diferitele opinii. Există diferite aeroporturi în Europa. Avem diversi furnizori care sunt independenți sau dependenți de anumite aeroporturi. Acest sector are mai mult de 100.000 de, mii de muncitori. Apreciez eforturile făcute de către comisie cu privire la acest document. Ceea ce este foarte important, în opinia mea, este abordarea generală de care a dat dovadă Comisia, liberalizarea și descentralizarea răspândită. Noi sunt cei de care depind de viitorul acestui sector în Europa. Apare însă o întrebare. Ideile Comisiei au fost traduse în mod corect în, uh, în, document, în proiectul de regulament pe care l-am primit. Procedura de selecție a unui furnizor de handling la sol, de exemplu, este această procedură una, una transparentă? Ar trebui să există libertatea să se ofere uh, să se găsească cel mai bun furnizor sau ar trebui să existe libertatea de a nu mai folosi serviciile unui anumit furnizor. Este posibil un sistem complet liberalizat. Nu vor fi cumva probleme majore la aeroporturile noastre? Să ne gândim că avem următoarea propunere de la Comisie self-handling liber fără limitări. Fără, număr, fără limitări la numărul de operatori care pot lucra la un aeroport. Un sistem comun de licențe bazat pe criterii comune mm, stabilite la nivel european. Taxe transparente, clare, nediscriminatorii pentru utilizarea infrastructurii. Libertatea de a alege o companie care să se ocupe de handling la sol. Un sistem în care un manager de aeroport va fi responsabil pentru coordonarea furnizorilor de handling la sol, mai ales în ceea ce privește securitatea și mai ales în situațiile de criză. Este o utopie un astfel de sistem? Ei bine, răspunsul este nu. Așa funcționează alte piețe în lume, de exemplu în Japonia. Sunt președintul, președintele delegației relațiilor cu Japonia. Ar trebui să trimitem uh, proiectul înapoi la comisie. Se pare că majoritatea raportorilor din umbră doresc acest lucru. Sau oare să aducem amendamente acestui text? Eu sunt pentru aducerea de amendamente, deoarece conține câteva prevederi foarte bune. De exemplu, dispoziția cu privire la standardele minime comune care trebuie să fie adoptate la nivel european. Sau există și anumite dispoziții cu privire la uh, pregătirea persoanelor care lucrează în handling la sol. Este nevoie de mai multă ambiție dacă dorim să ne servim mai bine clienții. Domnule președinte, vă mulțumesc foarte mult, domnule Zasada. Vom acorda câte un minut pentru fiecare întrebare, dar mai întâi va vorbi domnul Man de la, de la Comisia Ocupare. Mulțumesc, domnule președinte. Mă bucur foarte mult că au fost împărțite competențele între Comisia pentru Ocupare și Comisia pentru Transport. Împreună, cu siguranță, vom ajunge până la urmă la un rezultat bun. O întrebare pentru domnul Garcia. S-a spus că un regulament este mult prea mult, această reglementare la nivel european. Cum credeți că se poate respecta principiul subsidiarității și cum se poate ține cont de diferitele sensibilități ale aeroporturilor dacă documentul va fi o directivă? Și o a doua întrebare. Comisia a propus că în ceea ce privește formarea personalului, sunt de ajuns două zile. Din experiența mea, lucrurile stau cu totul diferit. E nevoie de o calificare pe un timp mult mai lung. Care e răspunsul dumneavoastră la această temă? Iar apoi, am mai avea și alte întrebări. E clar că avem poziții diferite atât în statele membre cât și în aeroporturi. Cum răspundeți dumneavoastră la această situație? Vă mulțumim foarte mult, spune domnul președinte. Acum fiecare are un minut. Domnul Fleckenstein are cuvântul. Domnule președinte, stimați colegi, în primul rând îmi pare rău că nu avem aici un reprezentant al sindicatelor europene. Acest um, domeniu e foarte important pentru aceștia. În al doilea rând, am auzit pe, l-am auzit pe colegul Man care ne-a povestit de această um, împărțire a competențelor între cele două comisii ce am putea să vedem pozitiv? Doar ceea ce ține de calitate și am auzit vorbindu-se despre educație și continuarea formării, de fapt. Dar acest lucru nu mai ține de competența Comisiei noastre pentru transport. Apoi l-am auzit pe domnul Garcia, care ne vorbea despre manipularea la sol. Ce s-ar putea face în pozitiv pentru concurență? Eu cred că această audiere încă nu ne-a dat un răspuns. Trebuie să ne gândim mai mult. Până acum am auzit niște poziții foarte critice. Însă trebuie să fim atenți la următorul aspect. Doar dacă ceea ce facem noi îi ajută pe uh, angajați, atunci putem merge mai departe. Dacă nu, nu vom ajunge nicăieri. Mulțumesc. Domnul Clinț are cuvântul. Mulțumesc. Nu pot decât să-l sprijin pe colegul meu în ceea ce a spus și eu cred că structurile sociale nu pot fi aici delimitate, totul trebuie tratat împreună și în comisia noastră. Comisia pornește de la o ipoteză care, după părerea mea, este falsă și anume cu cât mai mare este aeroportul, cu atât e nevoie de mai multe servicii, astfel încât acesta să fie un aeroport de succes. Eu când mă aflu într-un aeroport foarte mare, cum ar fi Hit, rău unde există 8 sau 9 companii care oferă servicii, pot să spun că manipularea la sol nu e cu nimic mai bună față de alte aeroporturi. Cu cât mai mare e un aeroport, cu atât mai complexe sunt aceste servicii de manipulare la sol. Vorbim de o combinație de servicii, o combinație de furnizori de servicii care au experiență diferită, iar lucrurile devin foarte problematice. Pentru mine nu există niciun fel de legătură între numărul de furnizori de servicii servicii de manipulare la sol și calitatea serviciilor oferite de acestea. În al doilea rând, dacă ceva merge prost, se merge la ghișeul de obiecte pierdute al companiei aeriene, adică responsabilitatea pentru calitate dintr-o dată este transferată companiei aeriene și acest lucru trebuie să se schimbe. Un ultim punct. Sunt uh, total de acord cu faptul că trebuie să ne asigurăm de următorul fapt, că nu există niciun fel de reglementări în, în ceea ce privește organizația. Dacă un aeroport vrea să se ocupe de operațiunile de manipulare, trebuie să poată să o facă. Domnul președinte, doamna Lichtenberger are cuvântul. E clar că această dezbatere se îndreaptă foarte mult spre ideologie, așa că aș avea și o întrebare. Care este valoarea adăugată pentru consumatori? Care este valoarea adăugată pentru aeroport? Până acum nu s-a răspuns la aceste întrebări. Concluziile au fost cu cât mai mulți furnizori, cu atât mai multă calitate. Până acum așa ceva nu a funcționat în aeroporturi. Mai sunt alți factori care sunt mult mai importanți în acest punct. O mică completare. Am avut o dezbatere cu comisarul Calas la începutul mandatului. Și atunci foarte mulți din comisie au fost uimiți de faptul că urmează un nou pas de liberalizare. Care a fost motivul pentru care s-a exprimat această critică în toate grupurile politice din comisia noastră și cu toate acestea comisia a venit cu această propunere. Doamna Foster are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Cred că documentul comisiei este în linii mari destul de bun. Însă ne avem anumite îngrijorări. Există manipulare la sol efectuată de diferite companii de decenii, nu e ceva nou. Avem uh, companiile mai mici, companiile low cost, care nu se ocupă de aceste servicii pentru că ar fi prea scump pentru ele, așa că au părți contractante. Întrebarea e, ce decidem noi? Majoritatea companiilor când decid să contracteze pe altcineva pentru aceste furnizori, caută cea mai bună afacere posibilă. Cred că e foarte dificil pentru noi să fim prescriptivi în ceea ce privește mărimea unui aeroport, câți furnizori de servicii trebuie să fie acolo. Aș dori în final să menționez un punct. În ceea ce îi privește pe consumatori, doamna Lichtenberger tocmai a vorbit despre ei, despre consumatori. Câteodată, când există contracte, există acest manipulator la sol, care, când există probleme, pur și simplu dispar, așa că consumatorul nu știe cui să ceară ajutor într-o situație dificilă. Și e vorba de o responsabilitate între, între linia aeriană și partea contractantă. Trebuie să analizăm modelele de afaceri și fiecare să aleagă ce e mai bun pentru el. Mulțumesc! Are cuvântul acum doamna doamna Mills, propunerea comisiei este superfluă dacă se ajunge la un al treilea nivel în ceea ce privește manipularea la sol, lucrurile vor fi și mai dificile, calitatea nu va crește, liberalizarea a devenit o mai defectuoasă. În ceea ce privește siguranța, e nevoie de o calificare mai bună a angajaților, salarii mai mari și o coordonare mai bună între diferitele companii de pe aeroporturi chestiunile sociale nu trebuie despărțite de chestiunile legate de transport. Pe domnul Zazada l-aș întreba de ce nu a invitat reprezentanța ai sindicatelor care ar putea să ne spună exact care e situația cu manipularea la sol și de ce au aceștia nevoie. Mulțumesc. Domnul Galer are cuvântul. Da, mulțumesc. Am și o întrebare pentru experți. Nu pornește comisia de la o premisă falsă și anume când spune că 65% din întârzieri pot fi puse pe seama manipulării la sol. Există și faptul că se crede că în ceea ce privește salariile, uh, și liberalizarea, s-ar putea, nu se va ajunge la o scădere foarte mare a salariilor. Licențele care există pentru servicii, dacă acestea nu sunt luate în considerație, nu e acesta o dovadă a faptului că în anumite domenii pur și simplu nu e rentabilă, nu e rentabilă acest, implicarea. Domnul Garcia ne-a spus că trebuie să fie crescut numărul minim de pasageri. Eu mă gândeam la 15 milioane. Cam asta am vrut să spun. Mulțumesc! Mulțumim, doamna Meissner are cuvântul. Mulțumesc, mă repet, eu mă concentrez pe un punct. De ce există această propunere de regulament? Se dorește mai multă eficacitate și mai puține întârzieri. Există aeroporturi care au deja mai mult de doi furnizori. Într-adevăr, s-a ajuns la o scădere a întârzierilor pentru că dacă da, atunci merită să ne implicăm și să facem aceste schimbări. Mulțumim, doamnă Meissner. Domnul Koch are cuvântul. Am și o întrebare pentru Comisia Europeană. Domnule, ne spuneați în prezentarea dumneavoastră că aeroporturile pot să uh, își externalizeze serviciile spre trei furnizori. Pot sau nu? Nu am înțeles foarte bine exact la ce vă referați. Ne-ați putea explica? Domnul Percr are acum cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Cu toții știm că un obiectiv al uh, manipulării la sol e să fie transportate bagajele pasagerilor de la A la B într-un mod corespunzător și în siguranță. Adică siguranța transportului este primordială. Apoi intervin toate celelalte aspecte. Unde sunt avantajele dacă ne referim la anumite aeroporturi unde totul funcționează bine, există doi furnizori care își efectuează acolo serviciile și toată lumea e mulțumită. Și atunci unde sunt avantajele de a avea 3, 4 sau mai mulți furnizori și cum pot pro- profita pasagerii de prețuri mai ieftine, de exemplu, pentru transportarea bagajelor și așa mai departe. Eu nu văd niciun fel de avantaj în creșterea acestui număr. Apoi, de câte ori există mai mulți furnizori, se ajunge la mai multe probleme decât la mai multe rezol- rezolvări. Ne-ați putea da niște exemple ce se întâmplă la Heathrow sau la alte aeroporturi, pentru că e foarte clar din uh, dovezi statistice că unde există mai, multe, mai mulți furnizori, problemele sunt și ele mai mari. Vă mulțumim, are cuvântul domnul Groș. Mulțumesc, domnule președinte. S-au pus multe întrebări, nu vreau să mă repet, vreau să fac și o observație. Liberalizarea și s-a făcut legătura cu salariile. Acest lucru s-a încercat să se facă și în alte domenii. Nu a reușit și așa că nu cred că va reuși în domeniul transportului. Să rămână totul la principiul de subsidiaritate. Diferențele salariale află, se află pe hârtile de salariu și nu altundeva. Noi aici în uh, comisie putem analiza fișele de salarizare din diferitele aeroporturi și atunci avem datele și putem avea o discuție constructivă. O a doua chestiune. În, în această comisie, colegii noștri au uh, lucrat foarte bine și ca raportor în ceea ce privește transportul rutier am următoarea întrebare. Cât timp durează formarea pentru manipulare la sol în total? Pentru că cele două zile care au fost propuse mie mi se par absurde. Orice formare ar trebui să țină 5 sau 6 luni în orice domeniu. E adevărat sau nu? Mulțumim foarte mult, domnul Leichtfried. Un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Două lucruri. În primul rând, în ceea ce privește această legislație, aceasta intră foarte mult în domeniul social. Și de aceea sunt de acord cu întrebările puse de colegii mei care se întreabă de ce nu există sindicate invitate astăzi aici. Eu cunosc foarte bine un aeroport, un aeroport foarte mare care se află pe o insulă nord-vestul Uniunii Europene. Acolo s-a pus în aplicare tot ceea ce a propus Comisia, însă nu funcționează nimic. Așa că întrebarea mea e următoarea. Cum veți reacționa dacă această instituție respinge această propunere? Vă mulțumim, domnule Lightfried, spune domnul președinte. Vreau să spun că există și aeroporturi și mai bune în Regatul Unit față de cel la care ați făcut dumneavoastră referire. I'm just amazed at the reputation sunt uimit de faptul că reputația proastă acestui aeroport este de-a dreptul mondială. Acum vreau să dau cuvântul invitațiilor noștri. Dacă vor să răspundă, domnul Boldun, nu aveți obligația să răspunde, dar dacă doriți să o faceți, domnul Burnonville, doriți să adăugați ceva? Da? S-a întrebat care va fi valoarea adăugată pentru consumatorul final, pentru pasageri, acestui proiect de regulament. Poate în ce privește standardele de calitate care ar putea să fie impuse de către comisie companiilor de handling la sol. S-ar putea uh, oferi un drept de apel, un drept de reclamație al pasagerilor pentru o întârziere, de exemplu, acolo unde uh, aceasta din urmă este datorată uh, felul în care a fost manip- au fost manipulate bagajele momentul în care a um, aterizat avionul. Deci ar fi o posibilitate suplimentară din punct de vedere uh, legal. Dar asta însemna că uh, Comisia ar putea să și extindă domeniul de aplicare al regulamentului în ce privește anulările și întârzierile. Mulțumesc, doamna Colmas. Vă mulțumesc. Vreau să reacționez la întrebarea pusă referitor la avantajul competitiv. În cazul în care poți să-ți alegi compania de handling la sol. Atunci când există niște cerințe minime în ce privește siguranța și securitatea, din momentul în care ne-am ocupat de cerințele de calitate, atunci poate că ar apare un avantaj competitiv. Ceea ce ar însemna că o anumită companie s-ar situa mai bine față de altele. Domnul Garcia. Acum, să știm dacă avem nevoie de un regulament sau de o directivă, ni se pare o întrebare foarte pertinentă. Deocamdată piața a fost bine gestionată și reglementată în Europa printr-o directivă. Și cred că lacunele actuale ar putea să fie rezolvate cu o nouă directivă sau cu o revizuire a directivei. În ce privește formarea, formarea de bază durează două săptămâni, uh, iar uh, actualizarea cunoștințelor uh, durează până la un an și se face cel puțin o dată pe an. Acum, în ce privește numărul minim de uh, companii de handling la sol, există mai multe puncte de vedere, chiar și în sânul asociației noastre. Dar în ce privește sumele în joc și generate, 5 mă scuzați, în ce privește plafonul de pasageri uh, care să determine numărul de companii de handling la sol, noi ni se pare că 5 milioane este un plafon mult prea scăzut. Avem uh, situația din mai multe aeroporturi europene unde licențele nici măcar nu sunt folosite. Există anumite aeroporturi Uh, unde este autorizată o companie și jumătate sau două companii și jumătate. Ceea ce înseamnă că există suficient loc pe piață pentru două companii de handling la sol, dar nu și pentru trei. Noi nu vedem nicio legătură uh, între calitate și numărul companiilor de handling prezente într-un aeroport. Acest lucru este uh, foarte clar pentru toți actorii de pe piață. A avea niște standarde de calitate uh, nu mi se pare neapărat uh, o plusvaloare, pentru că există deja asemenea contracte care stipulează standarde uh, înalte de calitate între companiile aeriene și uh, companiile de handling. Mulțumesc, domnul Baldwin. Două minute. Vă mulțumesc. o nouă dezbatere foarte animată și interesantă. Mai întâi, chiar vreau să subliniez faptul că Comisia nu și-a dorit să facă uh, un pachet de dereglementare. Nu vorbim despre privatizări. Acest lucru nu face parte din domeniul de aplicare al propunerei și nu este permis nici de tratate. Nu am cerut o deschidere totală a pieței, ci o deschidere limitată. Și acest lucru este numai pentru aeroporturile mari, pest, cu peste 5 milioane de uh, pasageri. Și e vorba despre o, o, un, posibilitatea de a avea trei, uh, minim trei companii de handling la sol în loc de două. Deci este, cum spuneam, o deschidere limitată. Noi am spus că 65% dintre întârzieri uh, sunt datorate manipulărilor făcute la sol, dar e vorba despre întârzierile la sol. Și încă un lucru. Care este valoarea adăugată? Pentru companiile aeriene ar exista o mai mare, un mai mare avantaj de posibilități pentru a-și alege compania de handling la sol. Nu de plină libertate, ci uh, o, o mai mare uh, posibilitate de a alege. Apoi, pentru companiile independente de handling la sol, cred că există o adevărată perspectivă de concurență loială, de extindere de creare de locuri de muncă pentru lucrători. Am avut multe dezbateri foarte utile cu sindicatele și dacă ar fi fost prezente astăzi, v-ar fi spus că prin această propunere se oferă certitudine juridică um, angajaților companiilor de handling la sol. Noi credem că se deschide ușa pentru condiții mai bune de lucru, de formare și pentru o mai bună stabilitate a locurilor de muncă. Și sunt de acord cu domnul de Bourdonville. Pentru pasageri, credem că se vor îmbunătăți standardele de calitate uh, în ce privește serviciile de manipulare la sol. Mulțumesc, vă pot garanta, domnule Baldwin, că sindicatele vor fi reprezentate. Jezin, Jezin. Am pus o întrebare care uh, nu a primit un răspuns. Vor exista mai puține întârzieri în aeroporturi dacă liberalizăm mai mult? Da, uh, numărul câștigător la uh, loto. Depinde. Am uh, ascultat deja părerea domnului uh, Lightfield despre un anumit aeroport din uh, Londra. Sunt perfect de acord cu dumnealui. Dar poate că există și alte cazuri. Să mă gândesc la aeroportul din Manchester, unde sistemul este complet liberalizat și bat în lemn, sistemul deocamdată funcționează bine. Poate că o să-mi pare rău că am făcut această afirmație joi, când am să mă întorc. Dar, cum spuneam, nu știu dacă putem să uh, uh, tranșăm și să spunem că aeroporturile complet uh, privatizate funcționează uh, rău și cele care nu au fost uh, încă liberalizate funcționează mai bine. Dar hai să uh, întreb și pe domnul Baldwin. Da, cred că valoarea dumneavoastră este foarte bună. Avem cu toții exemple a unor aeroporturi uh, liberalizate unde lucrurile nu funcționează foarte bine și de asemenea aeroporturi care încă nu au fost uh, uh, privatizate și iarăși situația nu este deloc uh, satisfăcătoare și viceversa. Am omis o întrebare apropo de uh, instrumentul cel mai adecvat, directivă sau regulament. Două secunde, vă promit. Ne credem că un regulament este un instrument mai adecvat, pentru că am avut uh, această experiență cu directiva, ceea ce înseamnă măsuri de implementare uh, în 27 de state, ceea ce uh, nu este o experiență uh, prea pozitivă. Dacă chiar vrem o armonizare a regulilor pentru aviația europeană, atunci avem nevoie de un regulament. Da, iată o discuție foarte interesantă Vă mulțumesc, putem să trecem la uh, grupul de discuții despre nivelul de zgomot și ne jucăm din nou de ascaunele muzicale. Our experts of this panel are Michel Adam from the Association of European Airlines. În grupul nostru de experți avem, îl avem pe Michel Adam de la Asociația um, Companiilor Aeriene Europene, pe Cristel Damar de la ACI, care se ocupă de mediu și intermodalitate, Martin Kessel de la Uniunea Europeană împotriva um, poluării um, sonore din partea um, aeronavelor. If you could sit.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 Ok, we ready to go. Suntem pregătiți să începem. Bun. Primul expert este Michel Adam de la Asociația Linilor Europene, Linilor Aeriene Europene. Aveți 5 minute. Domnule președinte, stimați membri ai Parlamentului, doamnelor și domnilor, vă mulțumesc pentru oportunitatea de a exprima opiniile membrilor asociației cu privire la propunerea Comisiei. Voi discuta acestea din perspectiva politicilor internaționale, voi începe cu, rezervă, cu rezervele noastre și voi continua apoi cu punctele pe care le sprijinim. Pentru aviație, textele fundamentale au fost uh, dezvoltate de ICAO, corpul din Națiunile Unite care este responsabil cu aviația internațională. În momentul în care comunitatea internațională a stabilit această organizație în 1944, ea a oferit puterea de a adopta standarde în toate domeniile care vizează siguranța, regula, regulamentele și eficiența navigării aeriene, inclusiv performanța ecologică. Motivul pentru care țările suverane au acceptat să confere aceste puteri ICAO este că au înțeles că este extrem de important pentru un sector internațional, prin definiție, să există un grad mai mare de uniformitate. Bineînțeles, standardele internaționale singure nu sunt suficiente pentru a crea un sistem mm, suficient de armonizare. Este nevoie ca licențele și certificatele liberate în conformitate cu aceste standarde trebuie să fie recunoscute peste tot. O licență a unui pilot francez trebuie să fie valid și în, validă și în China și un avion care este certificat în SUA trebuie să fie trebuie să poată zbura și în Germania. Fără un sistem regulat de regulamente, transportul aerian nu ar fi posibil. De aceea nu putem sprijini propunerea când aceasta dorește ca anumite nave, aeronave care au fost certificate să fie înlăturate. Această parte din propunere este în completă contradicție cu sistemul stabilit prin ICAO. Prin urmare, nu creează doar uh, incertitudini în domeniul uh, regulamentelor, dar de asemenea subminează rolul colaborării internaționale în transportul aerian. Pe de altă parte, celelalte elemente ale propunerii caută să realinieze politicile europene cu angajamentele statelor europene și să stabilească un cadru pentru o gestionare mai rațională a zgomotului la aeroporturile europene. Cea mai importantă fațetă a propunerii este că obligă local, lo, autoritățile locale să uh, urmeze un proces uh, complex de luare a deciziilor în care toate opțiunile sunt luate în considerare, toate impactul, impacturile sunt uh, evaluate și toate părțile interesate sunt consultate. Propunerea, de asemenea, este conformă cu dreptul internațional, deoarece autorizează Comisia să verifice dacă, dacă autoritățile locale au urmărit procedura respectivă. Uniunea Europeană s-a angajat să introduc un astfel de drept la un astfel de drept de verificare în 2010. Cerând autoritățile locale să consulte toate părțile interesate și să analizeze toate opțiunile, nu face decât să contribuie la îmbunătăț- îmbunătățirea mediului. Unii se tem că aceste decizii vor, uh, inter- vor, in, vor avea un efect negativ asupra deciziilor autorităților locale. Nu, acest lucru se va întâmpla doar în, doar în uh, situația în care deci, procesul va fi arbitrar. Unii spun că regulamentul va pune înainte de toate considerentele de ordin economic. Nu. Este nevoie doar de o evaluare a impactului economic. Unii cred că se vor impune prea multe restricții, se va reduce numărul de restricții de operare în Europa. Nu. Numărul de performanța ecologică a Europei nu este definită de câte restricții de operire există, ci este definită de impactul zgomotului asupra oamenilor. Liniile aeriene europene cer așadar Parlamentul European să sprijine textul Comisiei atâta vreme cât acesta pune în aplicare o abordare rațională și echilibrată dacă, euro, dacă instituțiile europene consideră că regulile internaționale la care au aderat nu sunt adecvate, atunci ar trebui să, schi- să le schimbe în cadrul ICAO, dar nu să le ignore. Urmează Cristel Damar de la Consiliul Internațional al Aeroporturilor. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să vă spun care sunt părerile noastre cu privire la propunerea Comisiei. În introducere aș dori să spun că membrii ACI înțeleg foarte bine care este impactul zgomotului aeronavelor asupra activităților și asta pentru că avem o experiență de câteva decenii în acest sens. Pentru membrii noștri e foarte important să ne ocupăm de acest subiect pentru că ține de interesul pe termen lung și din punct de vedere economic, dar și în ceea ce privește reputația și factorii politici. Aș dori să-mi exprim sprijinul pentru cele spuse de uh, Michel din partea AEA. Acesta s-a axat pe elementele internaționale din propunerea comisiei, așa că eu vă voi spune care sunt implicațiile concrete pentru aeroporturile europene. În primul rând, ce se înțelege prin această abordare echilibrată în ceea ce privește zgomotul din aeropoarte? aeroporturi. E vorba de planificare, proceduri și restricții operaționale. Trebuie să ținem tot timpul cont de faptul că această abordare echilibrată e un proces. E un proces care permite unui factor de luare a deciziilor, unei autorități competente să ia o decizie astfel, astăzi, astfel încât aeroportul să poată funcționa mâine. E foarte important să ținem cont de acest aspect. Un alt element important din abordarea echilibrată e că acesta este singurul proces care ne poate ajuta să ajungem la obiectivele legate de zgomot fără, fără a pune în pericol măsurile pentru îndeplinirea obiectivului. De aceea, ne uităm spre al patrulea pilon, însă acest lucru nu înseamnă că implementarea trebuie să aibă loc în ultima etapă. Evaluarea de, de impact e văzută ca ultima măsură de implem, spre implementare. Importanța abordării echilibrate. Mă voi axa pe Uh, elementele specifice. Când o autoritate competentă sau locală consideră că aeroportul este o valoare strategică, atunci ia măsurile adecvate astfel încât să se asigure că există o coexistență între activitățile aeroportului și cei care își au locuințele acolo. Acest lucru s-a întâmplat în regiunea Valonă când exista o strategie autorităților cu privire la regiune, iar se, aici se includeau și niște unele operațiuni pe timp de zbor, ale, pe timp de noapte ale aeroportului. Deci s-au cheltuit foarte mulți bani în acest sens. În acest, de foarte multe ori, câștigurile care reiesc de aici sunt compromise de diferite greșeli în politica de planificare. Așa că populația este expusă unor niveluri ale zgomotelor total nenecesare. Vă voi da exemplu aeroportului Heathrow, unde numărul de case de gospodării din jurul aeroportului a crescut cu 17% între 1991 și 2001 și asta din cauza planificărilor făcute acolo în ceea ce privește construcțiile. Într-o lume în care această a, această abordare echilibrată ar fi implementată așa cum trebuie, astfel de evenimente nu ar mai avea loc. Așa că întrebarea e următoarea. Care este valoarea adăugată a propunerii Comisiei. Nu ne place această propunere a Comisiei pentru că ne permite să menținem echilibru între niște proceduri armonizate despre care a vorbit și Michel. Însă, în același timp, există această gestiune de la aeroport la aeroport, în ceea ce privește gestiunea zgomotului, bineînțeles. Ce îmi place cel mai mult din această propunere? Îmi place pentru că ne dă posibilitatea să ne asigurăm că va exista o implementare bună prin două canale abordării. În primul rând, e un regulament. Dacă ne dorim un proces uniform la, nivelul, la nivel european, atunci ne folosim de regulament. Apoi, articolul 10, dreptul de control al Comisiei Europene. Și aș dori să închei pe această idee. Procedura de încălcare obișnuită pe care o poate lansa Comisia Europeană nu este adecvată atunci când vorbim de gestionarea zgomotului în aeroporturi. Dacă Comisia ar lansa o astfel de procedură de încălcare, aceasta ar avea loc după ce ar exista deja o restricție de operare trebuie să se dovedească că această restricție în operare nu se aliniază abordării echilibrată și abia apoi intervine comisia. De aceea e foarte important acest articol 10, el trebuie să fie menținut și trebuie să ne asigurăm că, într-adevăr, Comisia Europeană poate să analizeze o măsură înainte ca aceasta să fie implementată. Mai avem încă ceva de spus. Noi considerăm că sunt împlinite toate condițiile de sub principiul de subsidiaritate, din trei motive. În primul rând, evaluarea de zgomot este implementată de la aeroport la aeroport. Al doilea motiv, dacă există sau nu o chestiune legată de zgomot, acest lucru este decis de autoritățile locale și autoritățile competente. Un al treilea răspuns, în ceea ce privește zgomotul de mediu, aici din nou se iau decizii ținându-se cont de circumstanțele locale. Așa că noi sprijinim propunerea Comisiei Europene, avem nevoie de articolul 10 pentru că avem nevoie de această de această abordare echilibrată și nu de o, o versiune diluată a acesteia. Vă mulțumesc foarte mult. Mulțumim foarte mult, Cristel. Urmează domnul Martin Kessel, care vine de la o, o agenție Uniunea Europeană împotriva zgomotului din aeroporturi. Aveți 5 minute. Thank you very much. Vă mulțumesc pentru această invitație. Este prima oară când cei care au de suferit din cauza zgomotului au uh, șansa să vorbească în fața membrilor Parlamentului European și de aceea uh, vă mulțumesc din suflet că ne dați posibilitatea să ne exprimăm punctul de vedere asupra acestui pachet. Organizația pe care o reprezint este foarte veche. Este veche de 44 de ani, pentru că încă din 1968 uh, au existat oameni care sufereau din cauza um, zgomotului uh, și pe vremea aceea nimeni nu se gândea nici măcar la faptul că oamenii meritau să fie protejați de nivelul de zgomot. Noi nu facem uh, uh, lobby și suntem membri în diferite organizații uh, și ne bucurăm că am putut să participăm și la grupul de lucru ce privește capacitatea aeroporturilor. A fost primul semn cum că Comisia a încercat să se gândească la o politică a traficului aerian, să se gândească la felul în care trebuie proiectate uh, aeroporturile și de ce fel de capacitate avem nevoie. A existat o politică pentru autostrăzi, dar nu exista o politică similară pentru aeroporturi și în statele membre situația este foarte diferită. Cum spuneam, că nu există nici măcar pe plan național adevărată politică uh, a traficului aeroportuar. În ce privește restricțiile, uh, faptul că nu se uh, ține cont de capacitatea de extindere a unui aeroport. Care va fi impactul asupra mediului în urma extinderii aeroportului? Obiectivul organizației noastre, deci a celor care sunt deranjați de zgomot, este să existe o planificare pe termen lung a capacităților aeroportoare în Europa și a traficului aerian. Cum spuneam, așa ceva lipsește deocamdată. Aici, colo, există probleme, în alte locuri se ține cont de această planificare a capacităților și credem că uh, se, se vor trage învățăminte și că va exista mai multă planificare pe viitor. Dacă ați fi uh, lângă aeroportul uh, Parioli sau uh, lângă um, Heathrow, v-ați da seama ce important este uh, planificarea și ce bine ar fi să nu existe milioane de oameni care locuiesc uh, în, uh, pe traseul pe traseele cele mai folosite de către avioane. Și ar fi bine dacă s-ar discuta despre această capacitate din punct de vedere al mediului a unui aeroport și pentru că uh, apare și impactul asupra sănătății uh, cetățenilor și asupra resurselor naturale. Bineînțeles că prioritatea este reducerea zgomotului aeronavelor pentru a uh, evita impunerea de restricții. Așa numita abordare echilibrată nu este chiar atât de echilibrată din punctul nostru de vedere ar putea să fie astfel dacă cei care suferă de pe urma zgomotului, care nu mai pot să doarmă, uh, dacă milioanele de familii, mai ales copiii care suferă de insomnii, dacă ei ar fi cu adevărat respectați, atunci s-ar putea vorbi despre o atitudine echilibrată, dar uh, ei sunt uh, puțin luați în considerare. Știm că există mai multe măsuri prevăzute, dar pentru noi metoda cea mai eficientă de reducere a zgomotului este să existe restricții. Ori, așa cum se întâmplă în apropierea aeroportului Frankfurt, unde de la orele 11 seara până la 5 dimineața Uh, um, nu mai există trafic aerian și deci se poate dormi, se poate deschide fereastra și sperăm că și în alte locuri se va întâmpla la fel. Avem 240 de aeroporturi în Europa și 10% din aceste aeroporturi pun probleme mari care încă nu au fost soluționate și nu credem că abordarea Comisiei va permite găsirea de uh, soluții. Un alt lucru care lipsește din acest uh, regulament ce privește restricțiile de operare este că nu se ține cont de impactul imediat asupra mediului. Noi ne dorim ca persoanele care sunt afectate să poată să uh, negocieze un compromis cu propriul lor aeroport local și să existe restricții locale care să răspundă nevoilor uh, cetățenilor din vecinătatea aeroportului respectiv și aceste nevoi sunt foarte diferite uh, între un aeroport din nordul Finlandei și un aeroport din uh, Mallorca sau din uh, Barcelona sau uh, cele cinci uh, uh, aeroporturi uh, care sunt adevărate noduri de rețea în uh, uh, Franța, Spania, Italia, Germania și țările de jos. Dacă dăm ocazia oamenilor care trăiesc în vecinătatea aeroporturilor să găsească propriile lor reglementări, atunci poate că pe viitor zgomotul se va reduce cu adevărat. De asemenea, pentru noi este foarte important ca drepturile cetățenilor să fie o prioritate atunci când se vorbește despre obiectivele pe plan economic uh, ale activităților aeroportoare. Reducerea zgomotului, dreptul la un somn odihnitor uh, ar trebui să fie o prioritate, cum spuneam. Noi credem că aceste regulamente ar trebui să se bazeze pe recomandările OMS-ului și nu numai pe acest concept de atitudine echilibrată. Și ar trebui să existe o interdicție de zboruri uh, pe timpul nopții pe o durată de 8 ore minim uh, pentru toate aeroporturile din Europa. Mulțumesc! Aceștia au fost experți. Acum dăm cuvântul domnului Leichtfried pentru 5 minute. Mulțumesc, domnule președinte! Înainte să încep cu comentariile mele, aș dori să fac o observație la cele spuse de domnul Kessel. De fapt, două observații. Prima, pentru mine e de la sine înțeles faptul că oamenii care au de suferit de pe, de pe urma zgomotului să fie invitați la audieri, pentru că Uniunea Europeană nu e constituită din industrii și interesele industriei, ci și din cetățenii europeni. Și exact așa ar trebui să stea lucrurile. Ce am mai vrut să spun? Bineînțeles că trebuie să își joace rolul corespunzător cetățenii și avem acum reprezentanța ONG-urilor în Parlamentul European și cred că e foarte bine. Ce în ceea ce privește propunerea comisiei, vreau să ating trei aspecte. Da, și eu sunt pentru această abordare echilibrată. Cred că, până la urmă, nu e un subiect care trebuie discutat. Trebuie să existe, de fapt, o verificare în ceea ce privește ceea ce se poate pune în aplicare. Despre acest lucru putem să discutăm. Totul trebuie să se întâmple într-un anumit calendar stabilit și observăm că există și o propunere de reducere a calendarului în ceea ce privește liniile aeriene, aici situația e puțin discutabilă. La această propunere legislativă, diavolul se ascunde în detalii și despre detalii trebuie să discutăm. Când vorbim despre abordarea echilibrată, ne confruntăm cu un fenomen care intervine de fiecare dată atunci când Comisia Europeană face propuneri legislative nu vorbește doar despre această abordare echilibrată, ci mai spune și următoarele. E clar că există interese economice, interese de competitivitate și trebuie să se țină foarte mare cont de acestea. Însă mai există și um, acel, ce, al, alte îngrijorări de mediu, de mediu pentru sănătate și așa mai departe, însă nu sunt luate îndeajuns în considerare. Dacă vorbim despre calitate, trebuie să facem totul echilibrat și să nu fie urmărite doar interesele economice. Dacă vorbim acum despre autoritățile locale și implicarea acestora în procesul legislativ. Se folosește modelul bun. Pentru acest timp nu există o procedură administrativă. Comisia Europeană ar putea fi a șasea, a șaptea instanță. Există o procedură de luare a deciziilor foarte îndelungată, sunt implicați aici și cetățenii Această procedură durează foarte mult, câteodată durează ani întregi până ajunge la final și în final rezultatul e următorul. Toți cei care au fost implicați sunt într-o anumită măsură mulțumiți. Însă ce se va întâmpla dacă uh, Comisia Europeană ar putea să renunțe la aceste proceduri? Probabil nu ar fi foarte bine, pentru că dacă se ajunge la un proces care se încheie după mulți ani, care duce la mulțumirea anumitor persoane, atunci nu văd de ce acest proces trebuie, poate să fie înghețat. Trebuie să ne gândim ce are sens până la urmă. Cu ce nu sunt deloc de acord și o spun foarte deschis și locul în care nici nu înțeleg propunerea comisiei e următorul. Pentru viitor, există anumite măsuri, care, măsuri legislative care au o influență foarte mare asupra lucrurilor. Și aici vorbesc despre actele delegate. Dacă în viitor anumite tipuri de aeronave vor fi permise sau nu vor mai fi permise și așa mai departe, în acest caz aș vrea ca Parlamentul European să fie să aibă putere de legislat, legislativă și să nu intervină aici procedura actelor delegate. Aș dori să-mi fie clarificată această situație, pentru că nu cred că merge mână în mână cu obiectivul pe care îl are legislația. Pentru a rezuma, aș spune că propuse, propunerea Comisiei trece de obiectivul propus. propunerea Comisiei va fi în anumite domenii modificată foarte mult de Parlamentul European. Cred că lucrând foarte, bu- foarte mult vom ajunge la un rezultat rațional. Trebuie să spun deschis că după multele discuții pe care le-am avut cu colegii mei, am următorul sentiment. Din nou vorbim despre abordare necorespunzătoare a Comisiei Europene, astfel încât majoritatea colegilor văd cu ochi foarte critici propunerea. Acest lucru nu ar fi fost neapărat necesar, însă vom încerca să ajungem la un rezultat, însă nu sunt convins care va fi acesta. Sumam. Domnul Mann, de la... Mulțumesc, vreau să spun că acest subiect este uh, este tratat și în comisia noastră pentru ocupare, e nevoie de reglementare. Reglementarea există în Germania, domnul Kessel cunoaște acest lucru și am auzit cele spuse și de colegul Leifrid, ați avut ocazia să veniți în fața Parlamentului European. Pentru că dacă se ajunge la o interzicere a zborurilor de noapte printr-un consens, atunci aceasta trebuie să se respecte și nu există excepții de la regulă. Și apoi e foarte adevărat că cetățenii trebuie să fie implicați aici. Sunt de acord cu majoritatea colegilor care au vorbit despre inițiativa cetățenilor care poate duce la rezultate. Apoi, Schimbările de zboruri în aeroporturi. Există de multe ori atât de multe schimbări încât nu mai există o siguranță a planificării. Și atunci cine are prioritate, piața sau omul? Cum putem să acționăm aici astfel încât să se schimbe lucrurile? Cred că e un element foarte important. O întrebare către reprezentantul aeroportului, aeroporturilor. Această schimbare în ceea ce privește zborurilor, zborurile, ce ați putea să ne spuneți despre mai ales despre planificarea în ceea, planificarea în ceea ce privește siguranța. Să fie foarte clare rutele, pentru că de multe ori vedem, am convenit asupra ceva la nivel european, dar apoi vedem că totul poate să fie schimbat și în loc să se reducă, insecuritatea aceasta crește. Domnul Galer are cuvântul acum. Îmi pun și mie o întrebare și și experților. Acolo unde există probleme cu zgomot, nu ar trebui, cu zgomotul nu ar trebui să se așeze la aceeași masă părțile implicate și ele să stabilească de ce reguli e nevoie. Apoi ce se va întâmpla când intră în vigoare acest regulament dacă nu există un consens în ceea ce privește abordarea echilibrată? și atunci se ajunge la plângeri la comisie. Cine are de câștigat? Cei din locul respectiv care au convenit asupra ceva sau o a treia parte implicație? Apoi, articolul 10. Eu cred că n-ar trebui să existe și anume posibilitatea comisiei de a uh, contracara ceva ce s-a hotărât deja la fața locului. Sunt de acord cu domnul raportor în ceea ce privește actele delegate și că ele nu pot fi folosite sub această formă. Nu am putea să ajungem la aceleași obiective dacă ne-am folosit de directiva care există, să reformăm directiva existentă. E nevoie într-adevăr de un regulament în care este foarte greu să se țină cont de condițiile speciale de la fața locului. Thank you very much, Mr. President. Domnul Tremosa, Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte. În primul rând, aș dori să știu care va fi costul acestui regulament în uh, ipoteza în care am interzice zborurile de noapte. Cred că și acest lucru este important. Nu am auzit nimic cu privire la acest aspect. Comisia ar putea să uh, vorbească despre câte nave aeriene ar fi afectate de măsurile propuse. Apoi, cred că este nevoie de o abordare echilibrată, deoarece nu există o soluție miracol pentru problemele legate de zgomot în Europa. Este nevoie de o astfel de abordare, deoarece trebuie ca autoritățile locale să ia în considerare toate soluțiile, nu doar restricțiile de operare. Este nevoie de linii directoare foarte clară cu privire la utilizarea și gestiunea pământului, terenurilor. Nu în ultimul rând, ca un federalist european, eu sunt pentru un drept de, de inspecție. Acest lucru ar permite ca abordarea echilibrată să identifice cele mai eficiente măsuri pentru a rezolva problema, nu doar interzicerea zborurilor de noapte. și, în ultimul rând, cred că dreptul la inspecție, cred că îi uh, oferă comisiei dreptul de a oportunitatea de a aduce uh, măsuri mai bune. Äh, Mulțumesc foarte mult. În ceea ce privește abordarea echilibrată, aceasta nu este echilibrată, e foarte clar, pentru că factorii economici au fost scoși la înaintare încă de la început. Dacă se spune că acest regulament cadru e un factor decisiv, atunci ce se întâmplă dacă a existat o decizie greșită în trecut? Atunci toți locuitorii din prejur trebuie să plătească prețul acestei greșeli din trecut? Ei bine, nu se poate așa ceva, e o gândire total greșită. În al doilea rând, măsurile care au fost propuse sunt de cele mai multe ori și am mai văzut acest lucru în diferite procese, nu cele corespunzătoare. Apoi, subsidiaritatea. Aceasta are un rezultat bun doar dacă există greutăți foarte mari, se ajunge la mediere și așa mai departe. O soluție între aeroporturi, între operatori și cetățeni trebuie să se ajungă la o înțelegere între ei. De ce trebuie să intervină comisia aici și să spună nu, nu aveți voie să acționați așa? Situația e și așa destul de dificilă și de aceea acest mod de abordare nu mi se pare corect și refuz să-l accept. Încă ceva. Ne-ați dat exemplul Valoniei. Dacă vorbim de acest exemplu, atunci putem să spunem că dacă trebuie investite 500 de milioane astfel încât să se implementeze ceva încă de la început, eu cred că acest lucru nu ar fi bun. Cum putem veni cu un răspuns la o asemenea chestiune? Doamna Foster. Vă mulțumesc, domnule președinte. Sunt de acord cu ceea ce a spus domnul Galler. În ceea ce privește actele delegate și problema regulamentului sau directivei, cred că există o problemă cu subsidiaritatea aici. Deși din când în când apar probleme, cred că trebuie să păstrăm uh, informațiile primite de la nivel local. Sunt de acord cu faptul că trebuie să menținem abordarea echilibrată și să respectăm standardele internaționale. Nu cred că Comisia Europeană este cea care trebuie să decidă uh, că între 10 și 5 decibeli ar fi nivelul care ar trebui luat în considerare. În acest raport nu se pune accentul suficient pe circunstanțele atenuatoare, cum se poate atenua zgomotul. Se vorbește foarte puțin despre Cezar, despre Uh, tehnologiile de îmbunătățire a zborurilor, avioanele de astăzi nu sunt cum erau mai de mult. Când m-am mutat eu lângă Heathrow, acum 40 de ani, lucrurile stăteau altfel. Politicienii locali s-au asigurat, ar fi trebuit să se asigure că terenul, terenurile sunt utilizate așa cum trebuie. Doamna Vils, mulțumesc și eu cred că sănătatea și calitatea ar trebui să fie factorii decisivi. Eu știu cât de importantă e interdicția zborurilor pe noapte pentru că eu locuiesc în apropierea unui aeroport și această garanție trebuie să fie respectată și nu poate să fie revocată de comisie. E, foarte mulți oameni sunt afectați de aceste zboruri de noapte și în... Există diferite regiuni în Germania și în Berlin, se construiește un nou aeroport și și acolo locuitorii vor fi afectați de nivelul de zgomot. Un regulament în ceea ce privește poluarea sonoră, e bine, nu ar trebui să vorbim despre un regulament, pentru că gestionarea poluării sonore ar trebui să rămână la latitudinea statelor membre. Și Senatul francez a luat poziție în acest sens. Da, zgomotul în aeroporturi trebuie să fie redus și sunt de acord cu cele spuse de domnul Kessel și cu interzicerea zborurilor de noapte în Uniunea Europeană. Însă vreau să întreb comisia dacă e de acord că um, oamenii ar trebui să sufere și să nu poată să-și deschidă fereastra pe timp de noapte din cauza acestor zboruri. Domnul Groș. Da, și eu am auzit cele spuse de colegii mei. Am uh, cheltuit peste 5.000 de euro pe cetățeni astfel încât să îi asigurăm că există un aeroport, că există locuri de muncă. Trebuie să facem o legătură între ecologie, economie, dar și calitatea vieții. E nevoie într-adevăr de liniște în jurul aeroporturilor. S-a vorbit foarte mult de meditație și cred că în Europa s-ar putea investi în acest sens. Întrebarea mea e următoarea. Exact aceste exemple. Aș dori să știu de unde provin aceste exemple. De ce aceste propuneri nu duc la o deranjare a zborurilor, pentru că pentru ele a fost nevoie de multe investiții, multă mediere, multe dezbateri. Și cred că oamenii se tem atunci când citesc această propunere și de aceea Comisia trebuie să ne dea un răspuns. Domnul Kun, un minut, ultimul vorbitor. Da, mulțumesc, mă voi încadra în timp. Statele membre au legi în ceea ce privește emisiile și protejarea de poluarea sonoră. Se definez foarte clar câți decibeli pot să existe în regiunile locuite și câți, câți comod poate fi suportat de locuitori în jurul aeroporturilor. Și, această, uh, și acest regulament oferă această pre, această posibilitate, însă totul trebuie să fie reglementat foarte clar. Desigur, există multe mișcări cetățenești care sunt împotriva zborurilor din cauza zgomotului, însă dar și dacă zborurile sunt uh, interzise, situația nu va fi una tocmai bună. Important e să existe control. Și știu ce se întâmplă la aeroportul din Zurich. Există acolo un sistem de monitorizare. Există camere video pe pistele de decolare și de fiecare dată nu este înregistrat doar avionul, ci și imaginile pot să fie văzute în orice casă, se poate vedea ce fel de emisii au loc și așa mai departe astfel încât oamenii pot să vadă bine ce se întâmplă și pot să spună oamenilor, da, noi ne încadrăm în limitele legale și în ceea ce privește decibelii și așa mai departe. Astfel se asigură transparența. Vă mulțumesc foarte mult. Acum dăm cuvântul experților dacă doresc să mai răspundă la întrebări. Domnul Adamanti, vă mulțumesc. Domnule președinte, aș dori să reacționez la trei aspecte. În primul rând, în ceea ce privește ideea că s-ar pune înainte de toate considerentele economice. Cred că textul trebuie să fie analizat îndeaproape. Cere doar o analiză a eficienței economice a măsurilor. Nu, impune nic- nu se impune nicăieri în text să se aleagă măsura cea mai eficientă din punct de vedere economic. Trebuie să, avem aten- să fim atenți cum citim textul. Vorbim aici despre eficiența a costurilor și nu vorbim despre beneficii. Sunt lucruri diferite. Veți observa că sunt uh, menționate diferite aceste lucruri în abordarea echilibrată. Obiectivul se menține, nu se schimbă în cazul eficienței uh, costurilor. La beneficiile, când vorbim despre beneficii, atunci ne schimbăm metodele în așa fel încât să luăm considerare costul. Însă nu acesta este cazul. Un al doilea lucru. S-au auzit multe exemple locale, experiențe personale ale vorbitorilor. Ce reiese de aici? Situația este diferită peste tot. De ce vorbim despre o singură, silu- o singură soluție, adică interzicerea zborurilor pe timp de noapte? Acest lucru ar trebui să fie decis de către autoritățile locale. Ceea ce reglementează aici uh, Comisia este un proces prin care se pot lua decizii. Nu este vorba de un proces. Nu dorim să ne substituim, să ne substituim autorităților locale. Dorim doar să oferim un cadru pentru procesul de luare de decizii. Și apoi, iarăși, revenind asupra exemplelor personale, aș dori să dau și eu exemplul meu personal. Eu știu cum este să auzi uh, traficul în timpul nopții și mă deranjează foarte mult. Dar nu cer ca toate străzile din Bruxelles să fie închise traficului. Există soluții. Există 5 metri de pavaj care sunt făcuți din uh, un anumit tip de material. Iată, acest gen de soluții sunt încurajate de către, de către abordare echilibrată. Nu trebuie să impunem o soluție unică tuturor aeroporturilor europene. Vă mulțumesc foarte mult. Doamna Damar, două minute? Da, vă mulțumesc. Mi-a fost adresată o întrebare în mod direct de către domnul Man. Dacă poate să existe un acord cu privire la schimbarea trasului de zbor. Foarte multe Există o restructurare a spațiului aerian în așa fel încât să se uh, răspundă nevoi de mai multă capacitate. Și se cere și reducerea impactului asupra cetățenilor. Veți constata că se ajunge la o schimbare a trăsului aerian în așa fel încât mai puțini oameni să fie afectați. Poate oameni, categorii noi de oameni să fie afectate, dar mai puțin ca număr. Acest lucru se leagă în mod direct de implementarea cerului european unic. Vor fi schimbări asupra uh, spațiului aerian și asupra traseelor aeriene în cadrul cerului european unic. Se face în așa fel, se iau în măsuri în așa fel încât mai puțin oameni să fie afectați de zgomot. În momentul în care se întâmplă acest lucru, vor uh, avea loc consultări în prealabil cu cetățenii care locuiesc lângă aeroport, care vor fi afectați de către zgomot. Apoi, era întrebarea dacă comisia ar trebui să se implice într-un proces când este vorba de un consens. Dar pot să vă dau exemplul aeroportului din Viena, ce este faimos pentru consultările pe care le ține cu părțile interesate. Durează deja de 10 ani. Avem un membru de la aeroportul din Viena care nu consideră că propunerea Uniunii Europene este o amenințare. Nu va pune uh, sub semnul întrebării, nu va reprezenta un risc pentru consultările care au loc deja de atâta vreme. Trebuie să vă asigurați că se creează un cadru care să fie propice consultărilor și să fie satisfăcător. Domnul Kessel, două minute, vă rog. Vă mulțumesc pentru întrebări. Îmi cer scuze. Eva, nu. Te rog frumos să respecti invitații noștri. Te rog să îți păstrezi comentariile pentru tine. Poate că nu ești de acord, dar păstrează comentariile. Încerc să, să moderez această, această discuție în timp ce vorbiți. Domnule Kessel, două minute. Vă mulțumesc pentru întrebări. Diferența principală între zgomotul din stradă și zgomotul aero- avioanelor este faptul că zgomotul avioanelor nu poate fi evitat. Când te muți într-o, pe o stradă aglomerată sau lângă o linie de cale ferată, știi la ce te aștepți. Însă când te muți altundeva, habar nu ai că peste câțiva ani s-ar putea să apară o o pisă de decolare lângă casa ta. Nu ai siguranță, nu ai certitudinea în ziua de azi cu privire la pista de decolare din ziua de mâine. Nu ai cum să eludezi pistele de decolare. Oamenii din anumite zone unde s-au construit astfel de piste de decolare nu au avut nicio, nu au avut de ales. Apoi, în ceea ce privește impactul negativ al zgomotelor aeronavelor, au un cost uh, foarte ridicat în ceea ce privește uh, asigurările sociale. Și dacă tot vorbim de efectele economice, trebuie să constatăm faptul că zgomotele de pe urma aeronavelor creează foarte multe mm, situații de boală, mulți oameni au tensiune arterială crescută și așa mai departe. Am dorea așadar să fie o directivă și nu un regulament. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc. Și acum, domnul Baldwin, aveți două minute. Vă mulțumesc foarte mult. A fost încă o dezbatere extrem de utilă. Se răspund pe scurt domnului Lichtrig. Ați avut anumite îngrijorări în ceea ce privește abordarea comisiei și ați considerat că este mult prea entuziastă. Eu sunt aici ca să ascult, accept critica dumneavoastră și vom încerca să răspundem la îngrijorările dumneavoastră. Doresc de asemenea să încerc să explic punctul nostru de vedere. În ceea ce privește navele care, sunt, uh, care respectă în mod marginal standardele, Comisia a pregătit această propunere în așa fel încât să fie compatibilă cu standardele ICAO. Elementul de bază este că încercăm să punem, în aplic- să punem la dispoziția aeroportului un instrument pe care să-l folosească dacă doresc să, să aplice restricții. Nu pot să dau un, num- un număr exact. Nu mai, nu mai știu exact cine a întrebat. Va depinde în funcție de fiecare aeroport câte nave vor fi afectate. Aici nu este vorba de situația, o situație în care comisia ar veni și ar lua decizii fără să ia în considerare opiniile celorlalți. Acesta nu este rolul nostru. A existat o întrebare cu privire la cine va câștiga dacă vor fi dispute la sol. Comisia nu este o zeitate din ceruri care decide, absolut. Nu este. Singura, no, singurul nostru rol este să ne asigurăm că se va urma procedura definită în directivă. În uh, regulament, îmi pare rău, spune vorbitorul. S-a făcut o, un, o consultare cu persoane interesate și așa mai departe. Rolul nostru, de asemenea, nu este să ne asigurăm că decizia luată sub abordarea eficientă din punct de vedere al costului să fie cea corectă. Acest lucru ar trebui să fie decis la nivel local. Noi dorim să ne asigurăm că s-a făcut o analiză a eficienței costurilor. Pe noi nu ne interesează neapărat nu ne domnul Grolș vreți să vreți ca comisia să spună care este echilibrul, cu tot respectul, comisia nu va lua această decizie. Fiecare persoană din această cameră ar stabili echilibrul într-un alt punct, sunt sigur de acest lucru. Sperăm că procesul va fi cel care va fi urmat așa cum trebuie și vom putea cădea de acord asupra procesului. Noi dorim să existe un proces comun în întreaga Europa în acest sens. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc, domnule Baldwin, și aș dori să Mulțumesc nu doar celor trei experți pe care am avut în ultima parte, ci și tuturor experților care au fost alături de noi astăzi. Le mulțumesc și membrilor pentru faptul că s-au ținut de timpurile de vorbire. Declar această audiere închisă. Le mulțumesc raportorilor, precum și raportorilor din umbră. Nu am uh, alte chestiuni de prezentat. Așadar, trebuie doar să vă spun care este locul și data următoarei întâlniri. Bruxelles, luni 30 mai la ora 15. Le mulțumesc și interpreților și aș dori să le mulțumesc și uh, ușierilor, deoarece ei au trebuit să schimbe tot timpul plăcuțele cu numele experților. Nu le mulțumesc doar interpreților pentru munca lor, ci le mulțumesc și ușerilor pentru munca lor. Declar ședința închisă.